So, dear colleagues, dragi colegi, haideți să reluăm reuniunea. Începem uh, sesiunea de după amiază. E vorba de numărul 25, punctul 25, e proiectul de raport privitor la renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Chiar eu sunt raportor, spune președintele. is not a new dossier to jury since nu este un dosar nou pentru juri, pentru că la propria sugestie noi am organizat o audiere publică pe tema asta chiar în 2015. Practica aceasta a schimbării orei de două ori pe an a fost prevăzută în ultimii 40 de ani în legislația Uniunii și recent uh, s-a format o mișcare de opoziție la adresa schimbării orei în rândul societății civile și asta s-a manifestat nu doar uh, cu ocazia audierii, ci și prin numeroase petiții adresate nouă de cetățeni la nivel național, la nivel european, uh, și acestea au dat ocazia unor întrebări parlament, ale parlamentarilor europeni către comisie pe respectiva temă. Și aceste evoluții au dus la adoptarea de către Parlament în luna februarie anului trecut a unei rezoluții în care noi am făcut apel la Comisie să facă o evaluare amănunțită a mm, regulilor în vigoare privitoare la schimbarea orei legale și, dacă va fi necesar, să facă o propunere pentru revizuirea acestor reguli. Și apoi Comisia a organizat o consultare uh, publică în timpul verii trecute, o consultare pe termen scurt și, în mod surprinzător, foarte mulți uh, cetățeni au răspuns. 4,6 milioane de răspunsuri au fost primite. E vorba de cel mai mare număr primit vreodată uh, ca în urma consultărilor publice organizate de comisie. Practic e de 9 ori mai mult decât recordul anterior a fost participarea. Și rezultatul? a fost că, cu mare majoritate, cetățenii și-au dorit ca această practică a schimbării orei legale de două ori pe an să fie abolită. 84% din cei care au răspuns la întrebare au fost în favoarea uh, uh, eliminării acestei, uh, acestui regim și rezultatul a fost că președintele Comisiei, Juncker, în uh, discursul său privitor la starea Uniunii din septembrie anul trecut, a anunțat că uh, Comisia va propune o directivă pentru a uh, Uh, stopa uh, schimbarea orei legale în Uniunea Europeană și atunci uh, va fi un calendar de scurtă durată pentru a fi introdus aceste schimbări și că urmau să aibă loc consultări la nivel național și european pentru a exista o abordare coordonată între statele membre care state membre urma să aibă libertatea să-și adopte propriile reguli în legătură cu ora legală de pe teritoriul lor. Principala modificare propusă în proiectul de raport la Comisia pentru Transport și Turism, eh, pregătit de doamna raportoare Marita Ulscu, ar fi să se permită statelor membre să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a se pregăti pentru aceste schimbări. Deci directiva nu ar urma să mai intre în vigoare în luna aprilie acestui an, și pentru că va interveni ultima schimbare orei legale în octombrie, după cum a propus Comisia, atunci statele membre ar putea să beneficieze de o perioadă de transpunere de 2 ani. Eu sunt de acord cu această abordare și asta și spun în proiectul meu de, de raport pe care l-ați primit săptămâna trecută. E important ca Eh, sigur, statele membre să aibă libertatea să-și facă propria alegere pe baza diferitelor nevoi și condiții din eh, diferitele părți ale Uniunii Europene, dar directiva să fie și pusă în aplicare în mod concertat și coordonat. Și aș dori să profit de ocazie ca să mai aduc câteva clarificări în acest dosar. Și anume, mai întâi de toate, eu consider că e important să subliniem că schimbarea orei legale de, de două ori pe an nu afectează doar funcționarea pieței interne, ci și sănătatea publică. Și Eh, mă refer mai ales la protecția anumitor grupuri minoritare care sunt afectate în mod disproporționat de eh, schimbarea sau tulburarea ciclului circadian al organismului. Sunt studii care au demonstrat că și numărul de accidente rutiere și de eh, infarcturi Uh, este în creștere mm, în zilele imediat următoare schimbării orei și atunci uh, am depus un amendament care să facă referință la aceste studii. Apoi vreau să reamintesc Comisiei că instituțiile s-au angajat cu, uh, cu toatele în acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare deci s-au angajat să spună că înțelegerea valorilor de impact și consultărilor sunt instrumente esențiale pentru a îmbunătăți calitatea legislației Uniunii. Deci e regretabil faptul că Comisia nu a organizat niciun fel de evaluare de impact în adevăratul sens al cuvântului și nici nu a uh, organizat uh, consultări publice de 12 săptămâni înainte de a-și face propunerea. E regretabil, mai ales pentru că perioada aceasta pe termen foarte scurt s-a dovedit că s-a bucurat de cel mai mare număr de respondenți din istoria consultărilor organizate de comisie și o consultare pe termen mai lung, organizată pe termen mai lung, probabil că uh, ar, s-ar fi bucurat de o și mai mare participare. Așadar, legislația sau uh, legitorii europeni ar fi avut și mai multă legitimitate în ochii cetățenilor. Așadar, aș invita Comisia să ne explice motivele pentru care nu uh, a, nu s-a conformat acordului interinstituțional în acest caz. Și în final aș vrea dori să subliniez importanța de a adopta această directivă cât mai rapid posibil, în mod ideal înainte de uh, sfârșitul actualului mandat, astfel încât am avea siguranță juridică și statele membre s-ar putea pregăti cum se cuvine pentru schimbările care vor veni. Comisia pentru Transport și Turism se pare că își va vota propriul raport și acolo eu sunt raportor din umbră, deci se va vota la TRAN pe data de 4 martie 2019 în vederea demarării negocierilor, astfel încât directiva să poată fi adoptată în plenară în luna martie sau aprilie. Deci jurii va vota propriul său aviz pe durata următoarei reuniuni, deci pe data de 19 februarie 2019. Iar acum uh, dau cuvântul statelor membre, uh, mă scuzați, uh, membrilor Parlamentului European, dacă au comentarii. Dar vreau să mai spun ceva și anume luni Comisia Tran a organizat un atelier pe tema asta. De fapt, cu aceleași rezultate din 2015. Și anume, că rezultatul a fost că se recomandă uh, eliminarea regimului de schimbare a orei legale. Acum, domeniul sănătății a beneficiat de o prezentare pe care puteți să o vedeți dacă sunteți uh, interesați sau biroul meu poate trimite prin e-mail oricărei persoane interesate. Uh, închei aici și aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, pentru acest proiect. Într-adevăr, cred că sunt două motive serioase care s-au cristalizat în uh, cursul dezbaterii. În primul rând, uh, consecințele pentru sănătate uh, la grupurile cele mai sensibile, printre care sunt uh, mai ales copiii și vârstnicii și eu vin dintr-un land în Germania unde consecințele negative se simt și în domeniul agricol. Să vă dau doar un mic, uh, acesta poate să fie doar un mic exemplu. Um, vacile de lapte, de exemplu, sunt puternic afectate de schimbarea orei în audierea cu experți despre care ați vorbit uh, luni, a reieșit foarte clar argumente legate de siguranța um, siguranța transportului. E bine, aici nu există motive clare pentru sau împotriva schimbării și același lucru este valabil și pentru consecințele economice. Vreau să spun foarte clar, în primul rând, că regret faptul că de această dată Comisia nu a realizat o evaluare de impact uh, cuprinzătoare și consultarea a fost una foarte scurtă, uh, astfel încât să mai putem să luăm o decizie așa în ultimul moment. Regret uh, această procedură. Cu toate acestea, ca și legiuitori, avem totuși datoria uh, să răspundem la îngrijorările celor 4,6 milioane de cetățeni europeni care au răspuns la consultarea publică, dar în același timp trebuie să fim atenți să nu ajungem la un mozaic de, um, de fusuri uh, orare, de, de zone, de timp uh, în Europa, Dumneavoastră ați menționat termenul de 2021, să se amâne până în 2021 punerea în aplicare a acestui document, astfel încât toate statele membre să găsească o soluție și să nu se ducă la fragmentare. Mulțumesc. Mrs. Mm, Kaufmann. Da, Kaufmann. Ja, uh, vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch vielen Dank für Ihren uh... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru proiectul de raport. Vreau să spun doar două lucruri nu am avut timp să mă uit la prezentarea acestui studiu, dar trebuie să vă spun foarte sincer că aceste studii, studii referitoare la problemele de sănătate nu mi se par de încredere, pentru că dacă ar fi atât de dramatică situația, atunci uh, oamenii n-ar trebui să mai meargă în vacanțe, în diverse, uh, în alte uh, fusuri orare, nu ar trebui să-și ducă copiii cu ei. Dacă schimbarea orei ar fi atât de dramatică, atunci o vacanță de două săptămâni într-un alt, uh, într-o zonă care se află pe un alt fus orar ar fi uh, dăunătoare sănătății. Și mă gândesc ce se întâmplă cu cei care lucrează în ture. Oameni care în toată viața lor lucrează o dată, o săptămână de zi, o săptămână în tură de noapte um, aceste lucruri nu sunt luate în considerare. Nu se fac studii de sănătate, dar um, aspectul de sănătate legat de schimbare cu o singură oră mi se pare că e dramatizat în mod excesiv. Cu toate acestea, am văzut cu toții rezultatele consultării. Știți că mai ales în Germania foarte mulți cetățeni s-au pronunțat pentru eliminarea acestei modificări a orei și dacă discut cu cetățenii din țara mea, um, mi se spune, da, n-ar fi rău să fie eliminată schimbarea orei, însă nu vreau să fie tot felul de zone diferite în ceea ce privește ora în Europa. Uh, despre asta nu i-am întrebat pe cetățeni și nu pot decât să vă spun că această variantă, să avem tot felul uh, de zone uh, de timp în Europa, Ehm, nu este dorința cetățenilor noștri. Și m-aș bucura dacă dacă statele membre ar putea să găsească o soluție de coordonare și să rămânem ori la ora de vară, ori la ora de iarnă, dar în orice caz rugămintea mea ar fi să nu se accentueze prea mult acest argument al sănătății, pentru că pe mine, vă spun sincer, nu mă convinge. Uh, Mrs. Hautala. Yeah, thank you very much. Um, uh, with respect to what we have just heard... Da, mulțumesc. Uh, mm, da, având în vedere cele spuse de doamna Kaufman, uh, eu sunt convinsă că totuși există un factor legat de riscul la adresa sănătății. S-a făcut apel de către un mare număr de cetățeni să se ia o hotărâre, s-a făcut apel și la Parlamentul European și asta înseamnă că cetățenii cunosc mult mai bine acum importanța acestui ritm circadian al organismului și chiar un decalaj orar de uh, o oră, de două ori pe săptămână, tulbură ritmul organismului pentru că există un decalaj de oră față de ora din Bruxelles și ora din Helsinki și mi afectează și somnul. Și încă ceva. Cred că trebuie să ne gândim și la consecințele la sănătății celor care lucrează în ture ture de noapte, ture de zi și acum cunoaștem mai bine aceste tulburări de sănătate, mai ales cu eh, cei care schimbă, lucrează în trei, trei ture de câte 8 ore. Și atunci le este tulburat ritmul organismului. Așadar, poate că ne gândim la problema asta și din punct de vedere al dreptului muncii. Poate eradicăm eh, aceste forme de a tulbura mă rog, ritmul circadian, cum este numit acum, al uh, persoanelor, dar noi aici suntem în Comisia pentru Afaceri Juridice și încerc și eu să găsesc uh, puncte care se leagă de uh, aspectul juridic. În primul rând, Există, e un test uh, la adresa Uniunii Europene, putem vedea dacă Uniunea Europeană va fi în stare să ia o decizie rațională pe tema asta și lucrurile arată prea bine pentru moment lucrurile nu sunt uh, deloc coordonate între statele membre și Parlamentul ar trebui să monitorizeze dintre aproape, uh, îndeaproape discuțiile între statele membre să facem un efort, nu știu, concertat, coordonat, cum vreți dumneavoastră să spune, domnule președinte. Dar o, și o problemă ar fi că, iată, acum există acest aviz motivat din partea Parlamentului danez, cred, care nu este de acord că Uniunea Europeană ar avea vreo competență să se amestece în această problemă pe baza subsidiarității. E un aviz din luna decembrie și aș vrea și eu să știu uh, din partea Comisiei sau poate nu numai ce punct de vedere au în legătură cu principiul subsidiarității. Se aplică sau nu se aplică aici? Nu cred că aici e o problemă de subsidiaritate pentru că a fost introdusă armonizarea în Europeană Uh, ca să aibă un impact pozitiv asupra pieței interne. Deci nu cred că aici ar interveni subsidiaritatea. Dar oricum, avem acest aviz și aș vrea să mi se răspundă. Și vreau să mă refer și la întârzierea termenului, cred că e necesară, sau mă rog, extinderea termenului, dar să, nici să ajungem într-o situație în care statele membre nu-și mai dorească să ajungă la o soluție și doar în ultimul moment uh, toată lumea să intre în agitație, să se, produc, să se producă o criză, să nu ajungem într-o situație de mini-Brexit. Așadar, cred că Parlamentul trebuie să monitorizeze uh, modul în care evoluează acest proces legislativ. Mr. Breton. Domnule Breton. Merci, euh, Monsieur le Président. Donc, je, je suis euh, moi aussi favorable. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc abrogarea schimbării orei legale. Pare bine că acest dosar a revenit aici, pentru că mi-amintesc că și în 2015 am discutat despre tema asta. Și, da, la ora aceea s-a terminat printr-un eșec, dar nu din cauza noastră. Foarte bine că e pe ordinea de zi din nou. După cum s-a spus, sunt mai multe motive care mă fac să spun că ar fi bună această abrogare. În primul rând, uh, E vorba de sănătatea publică, într-adevăr schimbarea orei mm, tulbură uh, ceasul biologic și creează oboseală, riscuri de accidente dovedite, apoi un al doilea motiv despre care încă nu s-a vorbit și anume ar fi o măsură favorabilă agriculturii pentru că schimbarea orei uh, tulbură și uh, mulgerea vacilor, deci tulbură și ritmul interior al animalelor, deci și despre asta trebuie să vorbim. Și apoi uh, un al treilea motiv și cel mai important e că asta își doresc europenii. Iată, avem toate sondajele acestea, toate statisticile care ne spun că o majoritate clară a europenilor își dorește abrogarea schimbării orei. Și atunci, iată, Comisia a făcut această schimbare, ă, această ă, consultare publică și mai mult de 4 milioane și jumătate de persoane au răspuns, 84% au spus că trebuie abrogată schimbarea orei. Deci chiar nu cred că mai trebuie să ezităm. Și nu există niciun motiv juridic uh, care să se opună, nu mă îngrijorează temeiul juridic, documentele uh, pe care le-am primit uh, le arată, articolul 114 al tratatului poate fi invocat, buna funcționare a pieței interne, putem să ne bazăm pe acest temei juridic. Deci eu, împreună cu grupul meu, putem, fără niciun problemă, să susținem abrogarea schimbării orei și întotdeauna am și dorit-o, chiar înainte să fiu în Parlamentul European, deși eu sunt printre cei 84% de respondenți. Thank you, Mr. Zlotowski. Mulțumesc, domnul Zlotowski. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Da, mulțumesc, domnule președinte. Opinii. Muszę Mulțumesc pentru acest proiect de aviz. Și da, ieri ne-am întâlnit cu domnul Bölken și am căzut de acord asupra abrogării, schimbării orei, dar parcă astăzi n-aș mai fi așa de hotărât pentru că nu, mă, nu cred eu că vacile ne vor da mai mult lapte dacă abolim schimbarea orei, că dacă așa ar ta lucrurile, ă, agricultorii nu și-ar mai ă, schimba ă, ceasul, în fine, minutarul de la ceas, nu și l-ar mai da înainte sau înapoi, așa că nu mă conving toate aceste analize. Însă Până la urmă, mai spun și că schimbarea orei uh, legale a fost introdusă ca să facem economie de energie, însă se vede că astăzi nu se înregistrează asemenea economii de energie. Și mai spun că amrogarea sau abolirea orei, uh, schimbării orei legale este un proiect uh, susținut de opinia publică asta ar fi motivul principal care ar trebui să ne facă să acționăm. Nu mai e nevoie de alt motiv. Dar ca întotdeauna, diavolul stă în detalii. De exemplu, iată, avem problema cu data, proiectul Comisiei uh, Europene, nu, nu ni se pare realist. Am văzut asta și cu ocazia discuției uh, desfășurate în Comisia TRAN. Eu cred că 2 ani ar fi o perioadă minimă Uh, care ar trebui să fie acordată înainte de abolirea schimbării orei. Și nu cred că ar fi bine să stipulăm acolo o dată concretă, ci aș spune să facem cum a sugerat doamna Ulskog, care vorbește despre data adoptării acestor norme. Cred că e o abordare mai bună decât stabilirea unei date concrete și ar, ne-am așteptat mai mult de la Comisia Europeană, care nu a pregătit uh, suficient de bine motivarea acestei decizii. Dar e nevoie de informații suplimentare. Noi trebuie să decidem exact uh, care anume oră trebuie aleasă și comisia ar putea juca un rol important, rol care să apară și în textul directivei. Uh, sper că cu ajutorul amendamentelor se va schimba textul și va fi adoptat cât mai curând posibil. Thank you. Um, I'd, I'd like to start from where Mr. Vreau să reiau de unde s-a oprit uh, doamna Hautala. Amândouă ne confruntăm cu această situație în fiecare săptămână, pentru că în țările noastre suntem cu o oră înapoi. Și dacă face asta de două ori pe an, nu știu dacă sunt neapărat dezavantaje pentru sănătate. Mai sunt și deputați care merg în alte țări în care ora este cu o oră înainte de Bruxelles și problemele de sănătate sunt foarte grave. Cred că acum nu sunt foarte certe problemele de sănătate. Ar trebui să fie niște dovezi mai clare. Apoi, nu sunt sigură uh, de ce ar contribui asta la coordonare? Dacă facem uh, schimbarea orei în același timp, atunci care este dificultatea coordonării? Pentru că momentul schimbării de două ori pe an este exact același. Deci este o situație care s-a discutat și în Comisia de Transporturi acum câțiva ani. Uh, Mă interesează de foarte mult timp acest subiect și l-am tot uh, analizat. Apoi, mi-e teamă că Consultarea nu a fost atât de largă cât ar fi putut fi. Știu că 4,6 milioane de oameni uh, pare mult, dar uh, raportat la populația Uniunii Europene este doar o minoritate. Aș fi vrut să văd o consultare care să dureze mai mult și care să implice mai mulți oameni, astfel încât oamenii să înțeleagă motivele. Și apoi există un lucru care nu a fost încă menționat, și anume că există zone orare est-vest, dar există și schimbări în ceea ce privește lumina între nord și sud. Și în Regatul Unit, nordul țării are mm, perioade de uh, lumină și întuneric diferite față de sud. Și datorită felului în care este stabilită ora, populația din sud are de beneficiat. Dacă s-ar uh, permanentiza ora și nu s-ar schimba de două ori pe an, dar nu ar fi o problemă. Nu știu dacă alte state membre se confruntă cu aceeași problemă, dar oricum durata zilei uh, variază în funcție de latitudine și și aceste aspecte trebuie să fie avute în vedere. Cred că sunt multe probleme care vin împreună cu această discuție, ca să nu mai vorbim despre faptul că nu s-a făcut foarte multă consultare și se pare că um, discuțiile au mers prea repede. Apoi, ar trebui să existe o perioadă de tranziție, dar 2 ani uh, nu este o perioadă foarte mare, pentru că ora se schimbă de două ori pe an și asta înseamnă că perioada de tranziție ar presupune schimbarea doar de patru ori și nu ne dăm seama doar în 2 ani dacă este o situație acceptabilă sau nu. Nu sunt sigură că putem face foarte multe în această privință, în această comisie. Se pare însă că ne-am cam pripit Acum nu știu care sunt motivele, dar implicațiile nu au fost foarte bine gândite. Mulțumesc, doamna Geringer. Dziękuję, panie przewodniczący. Przyczyna, dla której wprowadzono zmianę... Mulțumesc, domnule președinte. Motivul pentru care s-a introdus schimbarea orei legale Eh, motivele acestea nu mai sunt valabile, nu mai există, deci nu mai există niciun avantaj de pe urma schimbării orei. Așadar, de ce să menținem o situație care nu aduce avantaje nimănui, ci doar ne complică viețile tuturor? Oamenii așteaptă de la noi să acționăm rapid. Și cumva le-am alimentat și noi speranțele și voința de schimbare. Deci acum toți așteaptă de la noi că în luna martie să le se spună că vor da ceasul uh, înapoi pentru ultima oară. Și chiar nu văd ce motiv ar fi să se adopte o perioadă așa lungată de tranziție. La un moment dat nu vom mai da ceasul înainte sau înapoi și atât. Deja avem uh, diferite fusuri orare în Uniunea Europeană, deci eu cred că nu cred că trebuie să gândim atât de mult. Deja știm cum s-au pronunțat cetățenii și cred că nu trebuie să ne încăpățânăm pe calea asta ă, să continuăm cu schimbarea orei legale. Nu cred că vom avea mai mult sau mai puțin soare. Avem cantitatea de soare pe care o avem în fiecare an. E un fenomen natural, așadar nu văd care ar fi nevoia unei perioade de tranziție atât de îndelungată. Deci, la un moment dat, să spunem, gata, nu mai dăm ceasul înapoi și ne continuăm traiul la fel ca până acum. Așadar, cred eu că trebuie să uh, facem această schimbare cât mai curând posibil și mai ales înaintea alegerilor europene, pentru că iată că așa cetățenii vor vedea că am făcut și noi ceva și am făcut această schimbare. Romanian Minister of Justice waiting outside, so Ministrul Justiției din uh, România așteaptă afară, așa că aș dori să dau rapid cuvântul Comisiei. Mulțumesc foarte mult, distinși uh, deputați, uh, domnule raportor. Aș vrea să spun că salutăm avizul pozitiv cu privire la propunerea noastră. Am observat uh, din comentariile făcute că um, faceți apel la o abordare coordonată și concertată între statele membre și, de asemenea, la o abordare armonizată în viitor în ceea ce privește schimbările um, de oră sezoniere. Am luat notă și de comentariile cu privire la perioada de um, Uh, punere în aplicare și la perioada de tranziție. Comisia a propus un calendar ambițios, dar ne-am uh, am pornit de la ipoteza că colegiuitorul va fi de acord um, cu Comisia înainte de finalul legislaturii. Considerăm acum că probabil nu se va ajunge la un acord ceea ce înseamnă că perioada de tranziție va fi hotărâtă de colegiuitor. Aș vrea să răspund la unul dintre comentariile făcute cu privire la poziția Danemarcei referitor la subsidiaritate. Într-adevăr, a avut loc o discuție în Consiliu și pe această temă și Serviciul Juridic al Comisiei ne-a oferit consiliere pe parcursul acestui proces iar Serviciul Juridic al Consiliului a răspuns că este de acord cu propunerea Comisiei și nu vede nicio încălcare a principiului subsidiarității. De asemenea, a confirmat utilizarea corectă a temeiului juridic pentru piața internă. Aș vrea să răspund și la întrebările legate de mm, studiul de impact uh, Într-adevăr, am avut o consultare publică. Într-adevăr, perioada a fost mai scurtă decât perioada obișnuită, care este de 12 săptămâni. Și totuși am doborât toate recordurile în ceea ce privește numărul de răspunsuri. Și comisia a vrut să facă o propunere înainte de uh, finalul uh, mandatului acestui parlament pentru a definitiva dosarul în acest mandat. De aceea am uh, făcut propunerea în acest calendar. Vă reamintesc însă că nu este un subiect nou, este un subiect care a tot revenit de-a lungul ultimilor ani și pe care Comisia l-a urmărit îndeaproape. Dacă citiți uh, nota noastră explicativă, veți găsi foarte multe referințe la dovezile disponibile Uh, inclusiv propriul studiu al Parlamentului din octombrie 2017, care considerăm că este uh, perfect actualizat și considerăm că există toate studiile de impact necesare pentru schimbarea orei. Și uh, și obiectivul inițial uh, pentru a introduce aceste schimbări uh, era legat de economiile de energie. Dovezile ne-au arătat că aceste economii sunt marginale și, în opinia Comisiei, ne întrebăm uh, care mai este rolul acestor schimbări de oră. Dar totuși, în acea notă explicativă am uh, evidențiat uh, toate dovezile disponibile legate de sănătate, siguranță rutieră, piața internă și așa mai departe. Recunoaștem însă că vor fi costuri de tranziție aferente schimbării sistemului, dar acestea vor fi ad hoc și dacă perioada de tranziție este suficientă, nu ar trebui să fie probleme foarte mari pentru industrie. Din potrivă, vom avea beneficii pentru cetățeni care nu uh, vor trebui să se mai preocupe să-și schimbe ora odată la șase luni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste comentarii. Evident, uh, există tentația de a discuta foarte mult despre acest subiect, însă problemele de sănătate nu țin de competența noastră. În 2015 a avut loc o audiere și luni a avut loc un workshop pe această temă și suntem pe deplin convinși. Oricum ar fi, abordarea coordonată este un fir roșu pentru toată lumea, deci nu există dubii în această privință. Oricum, nu trebuie să uităm că trecerea de la ora de iarnă la ora de vară nu crește ziua la 25 de ore. Ora, ziua rămâne tot de 24 de ore. Deci nu ar trebui să pretindem, să ne prefacem că vara avem 25 de ore. Doamna Kaufman a vorbit despre fusurile orare. Există trei fusuri orare în Europa în momentul de față. Există deja uh, deci asta nu înseamnă că o să avem o singură zonă orară. Apoi, în ceea ce privește competența Danemarcei, acum două săptămâni am vorbit cu ministrul nostru din Cehia, care este de părere că această zonă ține exclusiv de competența Uniunii Europene. Deci este o poziție total diametral opusă față de Danemarca. Aș putea comenta și cu privire la ce a spus Comisia legat de motivele pentru care această propunere legislativă a fost făcută acum. Ce o să spun rapid. Am primit o scrisoare de la doamna comisar Bult din 2016 uh, în care spunea că Comisia nu se va ocupa de această chestiune pentru că este o chestie măruntă. Poate că după consultarea publică, s-au schimbat părerile. Acestea fiind spuse, închei acest subiect și aș dori să îl invit pe ministrul Justiției din România, domnul Toader, să intre în sală. So, dear colleague... Dragi colegi, îmi face o deosebită plăcere să-i urez bun venit uh, ministrului Justiției din România, domnul Tudorel Toader, care reprezintă președinția României. Dumnealui uh, va face o prezentare a priorităților președinției pe durata uh, mandatului său la cârma Consiliului, care coincide și cu um, perioada de final a mandatului Parlamentului European. Este o perioadă importantă pentru toate instituțiile și aștept cu nerăbdare să ascult care sunt prioritățile președinției în domeniile care țin de competența acestei comisii. Prin urmare, îi voi da de îndată cuvântul domnului ministru și vă propun să alocăm aproximativ 20 de minute pentru prezentare după care avem timp și pentru întrebările adresate de membri. Dacă sunteți de acord, domnule ministru, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor europarlamentari, sunt prima dată în fața dumneavoastră, în această comisie, dar în cei doi ani de zile de când sunt ministru al justiției, cu unii dintre dumneavoastră m-am întâlnit instituțional și am discutat. Sunt onorat să mă aflu așadar aici, în fața dumneavoastră. Sunt onorat să prezint prioritățile președinției României la Consiliul Uniunii, sigur în domeniul justiției, eu, mă rog, am pregătit scurte referiri la toate dosarele pe justiție pe care le-am preluat de la președinția Austriei, dar în limita timpului alocat voi face speciale referiri la dosarele care se află în lucru sau care uh, intră în uh, area de preocupări a comisiei din care dumneavoastră faceți parte. Mai întâi, aș spune că în calitate de ministru al justiției, transmit mesajul meu de profundă apreciere și respect față de dumneavoastră personal, față de Parlamentul European în ansamblu, în general, având convingerea faptului că activitatea pe care o desfășurați, în limita, evident, competențelor conferite, reprezintă cea mai înaltă expresie a idealului de legitimitate democratică la nivelul Uniunii. Aș vrea să mulțumesc președinției Austriei, de la care am preluat mandatul și cu care am avut o foarte bună colaborare în perioada anterioară președinției noastre, perioada de pregătire în preluarea președinției, pentru că în felul acesta, împreună cu colegii mei, cărora le mulțumesc, fie că de la minister sau de la reprezentanța României, am putut cunoaște conținutul dosarelor, am putut analiza și urmări stadiul evoluției acestor dosare, astfel ca la momentul preluării efective a președinției să le cunoaștem în conținut, în plusuri și în minusuri, să știm exact ce avem de preluat, ce avem de făcut să preluăm realmente ca o ștafetă pe care împreună cu dumneavoastră să o ducem până la nivelul de reglementare posibil în condițiile date. Sigur că noi vom folosi și vom respecta regulile de reglementare din perspectiva președinției Consiliului. Sigur că nu ne iluzionăm de a avea consens în general, ne-l dorim în particular, în, pe cauze concrete, dar vom apela la tehnica de negociere, la compromis, vom spera în obținerea de majorități care să ducă procesul legislativ de legiferare cât mai mult spre faza finală, spre faza de adoptare. Personal, ca ministru al justiției, am convingerea că trebuiesc promovate cele mai adecvate politici, cele mai ridicate standarde de reglementare, pentru ca beneficiarul acestor politici de reglementare, acestor standarde care se ating sau care trebuie să atinse, în acest proces irreversibil de reglementare și de aderare, de valorificare a standardelor Uniunii Europene, cetățeanul este principalul beneficiar, el trebuie să aibă încredere în justiție, el trebuie să se bucure de acest grandios și generos proiect al Uniunii Europene. Spuneam la Comisia Libe și mărturisesc că am spus-o pe moment, dar făcând o retrospectivă mi-a plăcut până și mie, spunea o doamnă europarlamentar că România trebuie să fie în inima Europei. Am apreciat această referință nu știu dacă ea este acum chiar în inima, în inima Europei, că și inima la rândul ei îi complexă și are componente diferite, dar ce pot să vă spun cu deplină convingere și chiar știință, faptul că Europa se află în inima românilor. Statistica, și nu vă spun o noutate, o repet și eu, dar cu plăcere, statistica arată faptul că românii sunt printre cei mai pro-europeni, cei mai convinși de beneficiile, de valorile europene, pentru că românii au trecut prin perioada de tristă amintire a comunismului și românii au văzut în spațiul acesta de siguranță, în spațiul european, acest cadru în care să-și poată valorifica drepturile, libertățile, în care să se poată regăsi și valorifica pe ei ca persoană și aspirațiile lor prezente și viitoare. De aceea, pe fondul acesta, sigur, noi, ca președinția Consiliului, ne dorim și sperăm să avem o strânsă și bună și fructuoasă, să spunem, colaborare cu dumneavoastră, Comisia, cu Parlamentul, cu ceilalți participanți, colegislatori, participanți la actele de legiferare, sigur, în limitele competențelor pe care fiecare dintre noi și le cunoaște și trebuie să le respectăm. O frază tot generală și trec la concret. Principiile după care România va avea și va duce, exercita președinția Consiliului JAI sunt cu caracter general, dar ele, aceste principii, pot fi dezvoltate în concret, în parametri absolut uh, racordați la cerințele și standardele europene. Așadar, respect față de valorile comune, respect față de drepturile și libertățile fundamentale, față de statul de drept, respect față de diferitele tradiții și sisteme juridice ale statelor membre, continuarea consolidării încrederii reciproce între sistemele de justiție. Pe fondul acesta, România a preluat și va exercita pentru prima dată președinția Consiliului Uniunii și președinția Consiliului JAI. Eu, ca ministru, repet, am apreciat de la distanță, am apreciat din cărți, am apreciat din practica judiciară rolul fundamental pe care îl aveți în această construcție europeană și noi ne dorim și sperăm ca să putem continua împreună cu dumneavoastră opera de legiferare spre atingerea, perfecționarea acestor obiective pe care ni le impune calitatea de președinte, ni le impune calitatea de țară membră a Uniunii și ne le impunem noi ca persoane care ne aflăm la conducerea unor instituții, ca români care ne dorim și mai integrați în spațiul european. Prin urmare, eu am venit în fața dumneavoastră, sigur în calitatea pe care am declinat-o și pe care o cunoașteți, am venit în fața dumneavoastră pentru a prezenta prioritățile președinției României pe domeniul justiție. Am venit în fața dumneavoastră cu toate cele 15 dosare legislative, non-legislative, preluate de la președinția Austriei, voi face referire în limita timpului alocat, cu specială referire, repet, la dosarele cu care dumneavoastră, la care sau la realizarea cărora dumneavoastră participați în mod decisiv. Pentru președinția României reprezintă o prioritate regulamentul Consiliului privind competența, recunoașterea, executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială, în materia răspunderii părintești, în materia răpirii internaționale de copii. Sigur, n-am să mă refer la fond, că îl știți, sunt convins, mai bine decât mine. Dar am să mă refer numai la o anumită particularitate. În România Românii se bucură de libertatea de deplasare, de circulație, de muncă în spațiul european. Cu atât mai necesară este această reglementare pusă în situația statuării, clarificării, unor raporturi juridice, unor situații de fapt și de drept, care cu ani în urmă nu existau și despre care, sigur, nu se vorbea. Vom depune eforturi ca la nivelul grupului de lucru și al Consiliului, luăm în considerare abordările generale, abordarea generală la care s-a ajuns în cadrul Consiliului JAI în luna decembrie și scopul nostru este acela de a ajunge la un acord politic până la finalul mandatului, adică până la sfârșit de iunie 2019. Problemele de familie și interesul superior al copilului reprezintă și trebuie să reprezinte o prioritate, iar opinia dumneavoastră publicată în ianuarie 2018 este deosebit de importantă pentru noi, deoarece împărtășim aceleași obiective, împărtășim aceleași valori. Întrucât corpul operativ al regulamentului Bruxelles 2A, cuprinzând principalele considerente, a fost uh, stabilit în Consiliu la data de 7 decembrie 2018. Președinția României va finaliza preambulul și certificatele. Principala dificultate ar putea fi întâlnită în redactarea și acceptarea certificatelor, în special în ceea ce privește problematica ascultării copilului. Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii Europene, adică acei avertizori de integritate. Sigur, reprezintă o prioritate, o prioritate pentru președinția României. Eu știu că trebuie să vorbesc în calitate de președinte al Consiliului. Nu mă abat de la regulă, dar dați-mi voie să dau un exemplu. România are o bună practică în această materie, sigur că poate fi îmbunătățită, a avertizorilor de integritate. De ce spun asta? Pentru că România are de acum 15 ani, din 2004, o lege privind avertizorii de integritate. Există, sunt structurați pe domenii, sunt structurați pe nivelul și gradul de implicare în prevenirea, sesizarea, uh, pe de o parte, a faptelor penale, în reprimarea lor, sancționarea lor de către autoritățile competente. Prin urmare, pentru noi reprezintă o prioritate față de care ne punem mari așteptări să o închidem, progresele realizate în perioada președinției austriece sigur ne sunt favorabile și le valorificăm, iar în cadrul Consiliului luăm în considerare atingerea acestui obiectiv cât mai curând posibil. regulamentul, proiectul de modificare a regulamentului Consiliului privind obținerea de probe. Sigur că se află în primă lectură, dar este ca în procedura civilă. Intervenientul reia procesul din stadiul în care l-a găsit. Iar noi nu avem altceva decât să preluăm din stadiul în care l-am găsit. Și sigur că statele au nevoie și autoritățile judiciare din state, statele membre, au nevoie de acest instrument juridic, de această posibilitate modernă, facilă, de a utiliza tehnologia modernă pentru un acces mai facil, mai rapid la actul de înfăptuire a justiției. Sigur, nu intru pe fond pentru că se referă la transmiterea directă rapidă a cererilor de obținere de executare a probelor în instanțe. Propunerea privind serviciul de documente abordează necesitatea modernizării, digitalizării cooperării judiciare în materie civilă și în materie comercială. Aici, dacă aș face o comparație, vorbeam la Comisia Libe și vorbeam despre probele electronice în cauzele penale, cu ordinul de stocare, de livrare și așa mai departe, cu desemnarea unui reprezentant național, cu respectarea cerințelor referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Dar aș face o comparație care după părerea mea, reprezintă o completare necesară, fericită. Dacă avem pe rol elaborarea unui act juridic privind probele electronice în penal, ia că avem și ceva de natură a utiliza această tehnologie modernă, aceste probe în domeniul civil și în domeniul comercial. Apreciem faptul că în comisia dumneavoastră a fost adoptat raportul uh, elaborat Radev, da, de către raportor, și în felul acesta exprimăm uh, speranța ca prin colegii noștri experți, prin buna colaborare cu dumneavoastră, să putem avansa cât mai repede, cât mai bine. Regulamentul privind modificarea, regulamentul privind modificarea regulamentului cu referire la comunicarea de date. Iarăși, raportul a fost adoptat în comisia dumneavoastră în decembrie 2018. Propunerea facilitează accesul la justiție civilă. Evident, ne dorim o justiție mai ieftină și mai eficientă, pentru cetățeni, pentru întreprinderi, în vederea consolidării drepturilor procedurale ale părților. Suntem în civil, nu în penal, vorbim de drepturi procedurale, nu procesuale. Dincolo vorbeam de drepturi procesuale, unele restrictive, de drepturi de libertăți și așa mai departe. Obligația ca instanța să schimbe documentele în format electronic – va genera o schimbare radicală în procedura civilă sau normele speciale de procedură prevăzute în legi speciale care complinez normele de procedură într-o țară sau alta, iar președinția va invita Consiliul asupra unei abordări generale a acestui dosar în cadrul reuniunii din 6-7 iunie 2019 Regulamentul privind cesiunea de creanță. Prezenta propunere face parte din Uniunea Piețelor de Capital, are obiectiv principal creșterea tranzacțiilor transfrontaliere de creanțe, facilitarea accesului la finanțare prin accesul unei certitudini juridice, asigurarea unei certitudini juridice sporite pentru investitori în cazul tranzacțiilor transfrontaliere de creanță. Consiliul acordă o mare atenție acestei problematici cu regulile ei generale de stabilire a legii aplicabile, efectele cesiunii de creanță față de terțele părți și domeniul său de aplicare. În aceeași derulare, cu aceeași Uh, uh, speranță, finalitate, președinția va invita Consiliul să convină asupra unei avansări a negocierilor, a dezbaterilor de orientare sau asupra unei abordări generale în cadrul reuniunii sale din 6-7 iunie 2019. Să-mi spuneți când să mă opresc pachetul privind drepturile societăților comerciale într-o procedură legislativă ordinară. Așteptăm cu interes să obținem un acord de la Parlament, de la dumneavoastră, în special în ceea ce privește propunerea privind digitalizarea, cu privire la care Consiliul deja are un mandat de negociere cu privire la directiva privind transformările, transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere, unele chestiuni trebuiesc încă ajustate la nivel tehnic înaintea acordării unui mandat președinției în vederea obținerii în scurt timp a unui acord. Deci o dezbatere care a existat, dar s-a clarificat între timp, aceea referitoare la parchetul european, un subiect care mie personal, dincolo de instituțional, de obligații, spunem, de ministru sau de președinte al Consiliului, o temă care personal îmi place, de la care personal, repet, am așteptări și consider că este foarte necesară, dosarul s-a dus spre uh, Comisia Libe, și anume parchetul european, numirea procurorului șef, numirea procurorilor naționali, operaționalizarea, <coughs> sigur că operaționalizarea înseamnă și finanțare, pentru că fără bani degeaba îl înființăm prin regulament pe hârtie, el nu va putea funcționa, avem sediu prin oferta, să spunem așa, pe care a făcut-o Luxemburgul, sediul care la rândul lui trebuie finalizat, amenajat. Toată lumea are așteptări de la acest dosar, de la această reglementare. Eu am făcut o comparație și cred în ea. Dacă avem judecători europeni, trebuie să avem și procurori europeni dacă avem o criminalitate europeană, dacă avem fraude împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, dacă avem la nivel național incriminări inclusiv de fapte penale care aduc atingere fondurilor europene, dacă această criminalitate a devenit transfrontalieră europeană, să rămânem în spațiul nostru, dar din păcate și internațională, avem nevoie nu numai de instrumente juridice, avem nevoie și de instituții care să pună în aplicare acele instrumente juridice. Avem nevoie de instituții independente, autonome, care să realizeze obiectivele protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Știm inițiativa privind extinderea parchetului competențelor parchetului european Știm, conclud, propunerea Comisiei dar și știm dezbaterea privind necesitatea, sigur, și posibilitatea extinderii competențelor de la interesele financiare ale Uniunii către terorism și de ce nu către spălare de bani, dar mai știm că pentru asta este, ar fi necesar, necesară modificarea articolului 86 din tratat ceea ce înseamnă că trebuie să-l facem să funcționeze, să avem procuror șef european, să avem colegiu, să avem procurori care reprezintă statele, să-l operaționalizăm, să-i dăm drumul să funcționeze, după care se poate intra într-o discuție viitoare privind extinderea de competențe prin posibila modificare a repet, articolului 86. Programul pentru justiție, drepturi și valori, până la urmă, în conținutul lor, aceste domenii n-au rigoarea normei juridice, să spunem penale, dar sunt cele care creează cadrul atât de necesar pentru încrederea cetățenilor pentru respectarea, valorificarea drepturilor, pentru implicarea societății civile, pentru implicarea uh, fiecărui cetățean în valorificarea și realizarea acestor, uh, acestor valori. Sigur, o componentă importantă ca să vorbim de avertizorii de integritate, să vorbim de participarea cetățeanului, de implicarea societății civile, în opinia noastră de data asta de la București, considerăm atât de necesară educația juridică a cetățeanului. Nu de strictă, strictă specialitate, dar o educație minimală în care cetățeanul european să fie familiarizat și educat și format față de valorile juridice care prind în matca, în matricea lor, valorile europene, credem că este necesară. Domnule președinte, m-am uitat la ceas, știu că un pic am depășit, vă mulțumesc pentru timpul acordat de 20 de minute, vă mulțumesc pentru că, încă o dată, că mi-ați dat posibilitatea de a prezenta pe scurt, foarte pe scurt, aceste priorități și înțeleg că există și o parte mai consistentă decât ce spun eu, cu întrebările dumneavoastră și cu încercările noastre de răspuns. Încă o dată vă mulțumesc. Uh, thank you very much, Mr. Minister. Indeed. Mulțumim, domnule ministru. Da, într-adevăr, există întrebări din partea membrilor comisiei noastre, le vom lua pe toate împreună și apoi vă vom oferi ocazia, dacă doriți, să le răspundeți într-un calup. În primul rând, domnul Dion. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi revine mie onoarea de a începe, sigur că, domnule ministru, vă urez bun venit în uh, comisia noastră. Și la fel ca președintele nostru, îmi pare bine că am ascultat că sunteți foarte atașați valorilor Uniunii Europene și uh, vă spun doar că doresc să vă atrag atenția asupra faptului că una din valorile esențiale ale Uniunii Europene e statul de drept. Și regulile care trebuie respectate în toate statele membre. Și spun asta, domnule ministru, pentru că nu v-a scăpat atenției că există o discuție destul de înflăcărată pe marginea unui decret, unei ordonanțe pe care vreți să o aplicați în țara dumneavoastră, pentru că ați vorbit despre România și vă atrag atenția asupra faptului că această ordonanță care ar putea duce la amnistierea unui, unui mare număr de personalități face obiectul unor discuții foarte intense și nu este înțeleasă de către un mare număr de juriști din Uniunea Europeană și apărători ai drepturilor omului. Sigur că nu e acum timpul, nici locul să fă, intrăm într-o polemică, însă doar iau act de faptul că dumneavoastră a spus că doriți să fiți o parte activă a Uniunii Europene, așadar doar vă indic faptul că dincolo de drepturi există și un număr de obligații. În rest, am notat aici că ați angajat uh, să faceți progrese în legătură cu două dosare uh, care mă interesează. Doamna Regner nu e aici, este raportoare în legătură cu drepturile societăților comerciale și aș dori să știu dacă, într-adevăr, în mod activ veți încerca să obțineți un mandat ca să încheiem acest dosar înaintea finalului președinției dumneavoastră. Și în al doilea rând, în ce privește avertizorii de integritate, eu am ascultat explicația dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că doriți ca acest dosar să fie prioritar pentru președinția dumneavoastră, dar uh, aș vrea poate niște precizări, să știu uh, care e poziția noastră mai precisă, adică ați hotărât deja sau nu care va fi, care este poziția României în legătură cu excluderea domeniului fiscal din sfera de aplicare a acestui text care sigur e un text foarte important pentru noi toți. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you. Mulțumesc. Acum doamna Geringer, vă rog. Uh, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałam... Uh, mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc uh, domnului ministru pentru că ne-a prezentat prioritățile președinției române. România, iată, E pentru prima oară că ocupă această funcție și joacă acest rol, deci e o țară care debutează și riscă să fie supusă criticilor celor mai experimentate. Dar oricum, eu vă, dure, eu vă urez uh, succes maxim și să vă realizați uh, toate obiectivele. Da, într-adevăr, e o perioadă dificilă și scurtă pentru că iată că în Parlamentul European își încheie mandatul chiar înaintea Paștelor și nu avem mult timp ca să încheiem uh, anumite dosare pentru că apoi încep, uh, începe campania electorală și apoi următoarea legislatură și deci dumneavoastră nu aveți la dispoziție din păcate șase luni, ci doar vreo trei luni și jumătate. Însă, uh, vă ținem pumnii și vă urăm succes și doamna prim-ministru a României cunoaște foarte bine lucrările Parlamentului, a fost coleg uh, cu mine și chiar coleg uh, în același grup politic. Deci, doamna prim-ministru are această experiență care e foarte utilă în activitatea asta. Pe mine mă interesează foarte mult uh, chestiunile legate de lucrările privitoare la Uh, abrogarea schimbării orei legale. Deci știți că se vorbește despre schimbarea orei legale. Chiar am uh, discutat tema asta în comisie înainte să veniți dumneavoastră și aș vrea să știu dacă și subiectul ăsta constituie o prioritate pentru președinția română. Cetățenii se așteaptă de la noi să rezolvăm problema asta, că s-au pronunțat în sondaje și ei și-ar dori să se termine cu schimbarea asta orei legale Eh, chiar înaintea alegerilor europene, de la finalul lunii mai. Însă, pentru mine, cea mai importantă temă e așa numita reforma copyright-ului, drepturilor de autor pe piața digitală. Iată, de trei ani eh, lucrăm la acest dosar, aproape l-am terminat. Luni ar fi trebuit să aibă loc primul, eh, sau mă rog, mă scuzați, ultimul trilog, deci luni ar fi fost trilogul final. Însă, din păcate, reuniunea asta finală a fost anulată luni pentru că există la Consiliu un blocaj. Și aș vrea să știu cum intenționați dumneavoastră să rezolvați problema asta a blocajului. Cum, reușiți, cum veți reuși să deblocați situația? Noi sperăm să terminăm, uh, să încheiem acest dosar în următoarele săptămâni, pentru că am lucrat cu mai multe președinții și acum a sosit și ora să închidem acest dosar, pentru că e un dosar care ar putea fi un succes al președinției române și nu al președinției austriece, care oricum a dedicat mult timp acestei teme. Oricum, vă ținem pumnii și vă urăm succes. Vă mersi, je me joins. Domnul Cavada, mulțumesc. Uh, mă alătur și eu colegilor și vă urez bun venit, domnule ministru. Uh, mă gândesc la România, domnule ministru, și mă gândesc la un mare popor. La un popor care a trecut prin multe suferințe, din păcate. Dar uh, un popor care are calități, dar care are și niște zone mai negative. Calitățile, părțile bune. De exemplu, Iată, domnul Moscovici, tatăl domnului Moscovici este de origine română, este un evreu de origine română care a trebuit să părăsească, din păcate, în grabă țara și care a ajuns în Franța. În general, când, românii pleacă din țară, vin în Italia sau în Franța. Mă gândesc și la un mare pianist, Dinu Lipati, un mare pianist român pe care l-am cunoscut, am avut ocazia să-l cunosc. Dar când mă gândesc la părțile negative uh, a diferitelor guverne, sisteme de guvernare prin care a trecut România și din cauza cărora a suferit uh, România, mă gândesc la fratele lui Dinu Lipati care era un arivist, care nu a, de, nu a ezitat ca să devină secretar general al Ministerului de Externe sub Ceaușescu, nu a ezitat să-și denunțe propria familie. Nici Gheorghe Maurer n-a îndrăznit să facă așa ceva. Prim-ministru înainte lui Ceaușescu, după cum bine știți. Deci, astăzi, că România are președinția Uniunii, aș vrea să vă întreb și chiar să vă încurajez să profitați de toate puterile pe care vi le oferă uh, președinția. Să nu fiți prea timizi. Pentru că avem mari așteptări de la noastră, domnule ministru, și de la guvernul dumneavoastră, cu ocazia președinției și mai ales dacă ar fi să mă refer la două dosare, mă refer la cel al domnului Pascal Durand, uh, că s-a referit adineauri la dosarul acesta, e o mare prioritate cea a vertizorilor de integritate mai ales, și, pe de altă parte, dacă datoriile dumneavoastră de, mini, datoriile dumneavoastră de ministru de justiție în România nu vă acaparează prea mult, aș vrea să spun guvernului dumneavoastră să-și exercite președinția cu o autoritate pe care toată lumea recunoaște și pe care toată lumea o susține. Mă gândesc la exemplu doamnei Geringer, care a vorbit adineauri. Eu aș fi vrut ca la ultimul trilog despre copyright, drepturile de autor, sub presiunea uneia și apoi mai multor țări s-a făcut un blocaj, deci patru. Bine, mai sunt alte 23 de țări, deci nu spun că nu putem depăși blocajul ăsta, dar reprezentanții dumneavoastră la trilog nu au anulat ședința, ci după ce a avut loc o, uh, sus, o uh, întrerupere, se reia lucrările, uh, uh, ia cuvântul cu autoritate și menține membrii Coreperului, Comitetul Reprezentanților Permanenți, în ședință până când să ajungă la un rezultat. Asta aș vrea să se întâmple. Și dacă, ar trebui, dacă se mai produce atât blocajul acesta, vă rog, domnule ministru, să spuneți reprezentanților noastre că au susținerea Parlamentului, pentru că Parlamentul dorește să ajungem la un bun sfârșit cu textul acesta esențial. Deci, încurajez și am dat acest exemplu al marilor artiști români și vă spun că asta vă conferă o autoritate morală și politică cu președinția dumneavoastră, care este cu atât mai importantă, cu cât știți că ne îndreptăm spre alegeri și veți fi și un bun contributor la rezultatul pozitiv, dacă e posibil, în măsura în care vă veți exercita responsabilitățile cu autoritate. Și suntem și în ianuarie, cu ocazia noului an, Eh, sper și rog eh, eh, pe Dumnezeu să nu prevaleze și aceste forțe iliberale care se văd deja și în țara dumneavoastră. Sper să puteți contribui la lupta împotriva forțelor iliberale. Mulțumesc și acum domnul Fost. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, călduros, domnule ministru pentru că ne stați la dispoziție pentru acest schimb de vederi. Am mai multe întrebări, pentru că mai reprezint încă alți trei colegi. Așadar, am să încerc să fiu cât mai succint posibil. În primul rând, un lucru pe care l-au menționat și uh, colega de Odenberg și, de Odenberg și domnul Jamari Cavada. Intenționează președinția română a Consiliului să încheie dosarul de, privind drepturile de autor în timpul rămas sau nu. Și mai ales, veți încerca să, uh, să faceți presiuni pentru soluționarea cât mai rapidă a acestei probleme, astfel încât să putem să programăm următorul trialog. Vă rog foarte mult să faceți presiuni pentru că nu prea mai avem mult timp și ar fi o mare pierdere a acestui avânt pe care îl avem în momentul de față pentru dreptul de autor. A doua întrebare. În ce măsură președinția română În ce măsură, în dosarul privind căile de atac colective, puteți să-mi spuneți uh, cum stau lucrurile uh, în ceea ce privește programarea trialogului, am înțeles că numai la jumătatea lui februarie uh, am mai putea să ne întâlnim, pentru că după aceea, de fapt, nu mai uh, încape în programul nostru o altă întâlnire. Și o a treia întrebare vreau să o adresez în engleză, pentru că uh, colegul pe care îl reprezint mi-a scris în engleză întrebarea, domnul Sayer, uh, dosarul privind alinierea este foarte important și presant, pentru că de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, Comisia a propus uh, o fragmentare a propunerii omnibus. Noi am fi în favoarea unei uh, împărțiri, astfel încât să ajungem la o aliniere tangibilă pentru mai mult de 60 de acte juridice. Știm că va trebui să discutăm și celelalte părți ale propunerii. Ați putea să ne spuneți cum vedeți această opțiune și dacă puteți să, a, să confirmați angajamentul președinției pentru acest dosar. Și din nou în germană, aș avea două întrebări de la colegul Daniel Buda, care sunt mai degrabă chestiuni care țin uh, de probleme interne ale României. în engleză. Domnule ministru Toader, sunteți membru al Comisiei de la Veneția. Totuși, multe dintre ordonațele de urgență emise de guvernul român nu au avut un aviz formal al Comisiei de la Veneția. Mai mult decât atât, în cazul ordonanțelor 19 și 92 din acest an și din anul trecut, amândouă referindu-se la modificări ale normelor ale dreptului judiciar, Comisia de la Veneția nu a fost consultată, deși dumneavoastră ați declarat public că o veți consulta. Și acum întrebările. Ați putea să explicați motivele pentru care nu a fost consultată Comisia de la Veneția în cazul acestor două ordonanțe de, guvern, de uh, urgență și în cazul altor modificări referitoare la justiție? De ce Ministrul, Ministerul Justiției nu a inițiat proiecte legislative pentru a se uh, pentru a alinia legislația la recomandările Comisiei de la Veneția și puteți să vă angajați în fața Comisiei noastre că nu veți mai face alte modificări ale uh, legilor justiției fără avizul Comisiei de la Veneția. Dacă mai am timp, mai am întrebări. Mai am încă o întrebare. Da, altă întrebare din partea domnului Daniel Buda, și anume că recent ați anunțat că Ministerul are, a întocmit o, un proiect de ordonanță de urgență care ar permite tuturor celor condamnați de completul de 5 judecători la înalta curte de casație și justiție, începând cu 2014, deci să uh, facă acel uh, acea contestație în anulare, ceea ce duce la anularea sentințelor și la rejudecare. Și v-aș întreba ce s-ar întâmpla dacă infracțiunile care poate au fost prescrise uh, ce, ce s-ar întâmpla în acest caz? S-ar rejudeca din nou sau n-ar mai fi judecată? Și ce s-ar întâmpla uh, cu infracțiunile în care se implică utilizarea banilor fondurilor europene? dacă această uh, infracțiune se prescrie, atunci ce se întâmplă cu confis- uh, bunurile confiscate? Vor fi returnate? Apoi, dacă fondurile europene nu s-au utilizat cum se cuvine, cum veți asigura protecția uh, intereselor financiare ale Uniunii Europene? Aufmerksamkeit. Din nou în germană. Vă mulțumesc pentru atenție. Acestea au fost întrebările colegilor mei. Uh, primele două întrebări uh, importante. În principal dreptul de autor, să folosim avântul uh, și să ajungem la încheierea dosarului și apoi ce se întâmplă cu uh, căile de atac colective. Bun, mulțumim. Deci astea au fost uh, întrebările. Da, vă rog, ați cerut și dumneavoastră cuvântul. Bun, deci încă două întrebări. Da. Vă rog, doamna Hautala. Mulțumesc. Eu am întotdeauna intervenții foarte scurte. Așadar, domnule ministru, Mă sunt puțin tulburată, dezamăgită că președinția română n-a dat un răspuns clar în legătură cu ce facem noi cu aceste căi de atac colective, pentru că aș spune că iată, asta este, vine în apărarea drepturilor consumatorilor și dacă nu încheiem acest dosar, atunci ar fi foarte frustrant. Deci ce plănuiți să faceți? nu puteți face pași înainte pe durata președinția noastră? Nu puteți pune chestiunea asta pe lista de priorități? Și o a doua întrebare. În legătură cu reforma justiției în România, pot doar să spun că în Parlamentul European întotdeauna punem aceste întrebări fiecare președinție care are probleme cu corupția sau care nu uh, îndeplinește cerințele privitoare la statul de drept, deci e important pentru noi. Cred că președinția Consiliului trebuie să dea exemplul. Mr. Popa. Mulțumesc, domnul Popa. Mulțumesc. Doar o scurtă întrebare, domnule ministru. Uh, este, este adevărat că uh, aceste acte normative, acest act normativ de care se discută privind Uh, contestația în anulare este ca urmare a faptului că Curtea Constituțională a României a constatat uh, că în alta Curte de Casație și Justiție a acționat nelegal încă din 2014, când a decis să nu respecte prevederile legii 304 din 2004 referitoare la compunerea completelor de cinci uh, judecători. Pentru că dacă este așa, asta înseamnă că România riscă, dacă nu ia măsuri în, uh, în acest uh, sens, să fie acționată la CEDO de toți cei care consideră că au fost judecați de completuri nelegal constituite. Mulțumesc! Mulțumim și acum, domnule ministru, astea au fost toate întrebările. Acum ne aflăm exact la momentul în care <laughs> s-a epuizat timpul alocat vorbirii cu dumneavoastră, dar sigur că, da, vă rog, vă rog acum să răspundeți. Nu știu, vă rog, succint. Nu, o oră nu, nu, îmi pare rău. Am înțeles și că sunt unele întrebări care nici măcar nu se referă la competențele Ministerului dumneavoastră. Deci acolo puteți fi chiar și mai succint. succint. Mulțumesc! Domnule președinte, doamnelor și domnilor, sigur voi încerca să răspund la toate întrebările. Nu fac speranța că voi putea să și vă și conving pe deplin, dar uh, vă rog să observați că întrebările care au fost formulate pot fi împărțite în două mari categorii. Întrebări la adresa mea ca președinte al Consiliului JAI și întrebări, să spunem, ca ministru al justiției de natură sau cu referire la evoluțiile interne și nu la evoluțiile europene. Sigur, dacă eu aș spune din nou că mă aflu în fața dumneavoastră în numele Consiliului, v-aș putea și sigur v-aș deranja să declin răspunsurile de natură internă pentru că voi spune, răspund la ele, la Ministerul Justiției, în spațiu juridic național, dar n-am să fac așa. Statul de drept. O temă recurentă, o temă la care unii au spus hai să definim, haide să definim statul de drept, alții au spus că nu avem o definiție, dar sigur avem parametri, elemente după care ne, uh, ne, ne, ne, să spunem așa, ghidăm cu toții. Statul de drept funcționează, ne referim la spațiul european, în baza tratatelor. Indiscutabil că da. Statul de drept se structurează și este structurat diferit de la o țară la alta, având în vedere contextul, evoluțiile, tradițiile, experiențele neplăcute la țările din fostul spațiu uh, Uh, comunist și așa mai departe. În tot cazul, statul de drept presupune respectarea standardelor europene, statul de drept presupune procesul de reglementare, de legiferare, un proces irreversibil, statul de drept presupune raportarea la valorile de la instanțele europene, la standardele codificate prin avizele sau rapoartele Comisiei de la Veneția și, nu în ultimul rând, la exigențele constituționale din fiecare țară și amintesc doar faptul că, deloc întâmplător, deciziile curților, consiliilor, tribunalelor constituționale, instanțelor constituționale, indiferent cum se numesc ele, sunt definitive de la data publicării în monitorul oficial. În sprijinul a ceea ce spuneam și tangențial răspund la o întrebare, de ce oare Comisia de la Veneția, când cuantifică standardele europene ale statului de drept, nu face recomandări unitare identice la toate țările? De ce? tocmai pentru faptul că ne aflăm în momente, în procese la grad diferit de structurare, toți având același parcurs, aceleași valori europene, aceleași standarde europene. A fost întrebat de ce n-am consultat Comisia de la Veneția când s-a adoptat ordonanța 92 pe anul trecut. Vreau să vă spun că da, am consultat Comisia de la Veneția la Ordonanța 92, da, de trei ori m-am deplasat la Strasburg, unde e sediul Comisiei de la Veneția, da, sunt membru al Comisiei de la Veneția la al doilea mandat, adică aproape al cincilea an, și permiteți-mi să cred că sunt în cunoștință de cauză. Ordonanța 92 a avut un singur scop, tocmai să preia dintre recomandările Comisiei de la Veneția, cele scadente, dacă vreți, cele care nu puteau fi amânate pentru o procedură normală de legiferare. De ce? Pentru că în legile justiției se prevedea că magistrații se pot pensiona la 20 de ani de activitate în profesie, în domeniu. Legea intra în vigoare se pensionau 2000 și ceva de magistrați din 7500 când sunt în România. Comisia de la Veneție, Comisia Europeană, alți înalți demnitari din România sau din spațiul european și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că se vor pensiona 2000 și ceva de magistrați, aproape o treime din cei 7000 pe care îi avem. Și atunci, ca să preîntâmpinăm acest efect al pensionării la 20 de ani, până la urmă, sigur, aici pot face o apreciere personală. Să pensionezi un magistrat la 45-47 de ani este cam de vreme. Statul ăsta de drept nu are nevoie numai de începători, statul ăsta de drept nu are nevoie doar de cei care își calculează punctele sau pensia, care nu mai au obiective la 45, 47 până în 50 de ani, un magistrat este în plină forță profesională și pe el trebuie să se, uh, uh, la ei trebuie să se raporteze statul de drept. Deci, ordonanța 92, de trei ori la Strasbourg, fiecare soluție consultată, fiecare soluție agreată. Era în legea justiției că un membru al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi revocat dacă îi se aplică o sancțiune disciplinară. Comisia de la Veneția a spus el se va simți vulnerabil, va fi, nu își va pierde din independență dacă știe că cea mai mică abatere, cea mai ușoară sancțiune, va fi de natură să, fie, să poată fi revocat. Prin ordonanța 92 am eliminat acea soluție. Comisia de la Veneția în raport a spus căutați o formulă ca membrii societății civile din CSM să participe la plen cu drept de vot. Ordonanța 92 asta a făcut. A prevăzut posibilitatea celor doi membri ai societății civile pe care are CSM-ul din România să participe nu numai la dezbateri, ci și la vot deși dintr-o interpretare rațională a Constituției se deducea această soluție. Șase recomandări ale Comisiei de la Veneția au fost preluate prin această ordonanță 92. Legile justiției. Noi avem trei legi ale justiției, mă rog, toate din 2004 modificate și tot modificate. Legile justiției vreau să, mă rog, eu țin foarte mult la cunoașterea și respectarea competențelor partajate pe care le avem și acasă în România și în Uniune. Eu personal tot timpul am spus și o repet, răspund de ceea ce fac sau de ceea ce nu fac eu. Nu răspund de ceea ce fac sau nu fac alții. Legile justiției nu sunt opera guvernului, n-a fost ordonanță de urgență. Legile justiției sunt opera Parlamentului, care are o comisie specială și așa mai departe. Prin urmare, nu pot fi întrebat, consider eu, de ce n-am consultat comisia câtă vreme noi nu le-am inițiat, câtă vreme noi n-am legiferat. Acum, da, vreau să vă asigur de următorul lucru. Toate reglementările juridice la nivel de ordonanță sau de lege din România se fac și se verifică sub aspectul constituționalității. Sigur, aș vrea să răspund cu privire la avertizorii de integritate. Da, ne propunem să finalizăm acest document. Nu, nu facem excepție în activitatea avertizorilor cu privire la aspectele fiscale financiare. Dacă ar fi strict după mine personal, a-și extinde competența avertizorilor și nu înseamnă să o restrâng. Căile de atac în uh, colective. Aici vorbeam de competență, aici nu este în resortul Ministerului Justiției și a Consiliului JAI, este la economie și la Consiliul Concurenței. În momentul ăsta se află în analiza Consiliului și sigur vom grăbi, vom impulsiona ca să putem să le ducem spre forma spre forma finală. Copyright-ul, dreptul de autor, nu sunt la justiție, sunt la oficiul pentru dreptul de autor. Dânsii sunt cei care gestionează acest parcurs legislativ. Eu, ca ministru, nu fac parte din categoria celor care crede că le face pe toate, care crede că Ministerul Justiției are competență în toate. Am repetat și repet, să ne cunoaștem competențele legale, constituționale, să le exercităm în limita și spiritul legii și dacă se poate și trebuie să se poată, să le exercităm cu bună credință. Ultima întrebare, domnule președinte, s-a repetat problema ordonanței de urgență și îngrijorarea față de uh, statul de drept. Doamna europarlamentar, îngrijorați trebuie să fim când facem rău dar îngrijorați trebuie să fim și atunci când nu extragem răul gata făcut. Știți ce fac judecătorii constituționali? Sigur că știți. Extrag din lege, cu ghilimele citez, acel venin, se spune, de neconstituționalitate. Statul de drept, în parametrii pe care, sigur, sintetic am enumerat, nu poate fi structurat, nu poate să fie consolidat dacă noi vedem vicii de neconstituționalitate și nu le extragem. Eu nu cred că în țara dumneavoastră judecătorul de la Curtea Supremă citește legea care spune completul de cinci judecători se formează aleator, adică toți se trag la sorți, și președintele Curții Supreme, Colegiul de Conducere, zice, da bine, așa scrie legea, dar numai că tragem la sorți patru și unul sunt eu de drept. Patru-cinci ani de zile repetat această chestiune. Eu nu cred că în țara dumneavoastră procurorul de la urmărire penală are în față codul de procedură penală cu niște norme imperative sub semnul uh, nulității absolute, dar zice, bun, codul de procedură a una, competența autorităților judiciare e una, dar noi facem un protocol pe lângă codul de procedură penală, creăm alte instrumente dăm competențe altor autorități judiciare. Dacă aș spune eu ca ministru al justiției, puteți să spuneți, da bine, dar nu o fi așa. Dar o spune Curtea Constituțională prin decizii, dar nu o spune prin decizie de speță, în care zice, da, textul ăsta e neconstituțional. O spune constatând conflicte juridice de natură constituțională între puteri, între autoritățile statului. Vreau să vă spun și dați-mi voie să vă trimit personal sunt foarte multe argumente din jurisprudența europeană care spune că nu este permisă intruziunea în drepturile, în libertățile, în viața privată a cuiva. Nu poți încălca accesul la justiție. Nu poți încălca dreptul la un proces echitabil în numele unui interes. Care interes? Să spunem stabilitatea raporturilor juridice. Da, ăsta e un principiu al statului de drept. Dar dacă vom da această ordonanță, nu va fi în beneficiu cuiva, va fi în beneficiu statului de drept și închei, domn președinte, nu poți să spui în 2018 într-o țară europeană, te-au judecat niște judecători care nu aveau competență. Ai fost urmărit după niște reguli altele decât alea din procedură penală, ești condamnat, dar rămâi acolo, ca să asigurăm stabilitatea statului, raporturilor juridice, statul de drept. Chiar o frază. Dacă vom da ordonanța, nu va fi în beneficiul celor condamnați. Ordonanța se va referi, dacă o vom da-o, la toți cei care au fost judecați de complete nelegal constituite. că condamnați, că-s achitați. Mă întrebați pe mine, cred că-s mai mult achitați decât condamnați. Și toți vor avea beneficiul de a vedea dacă sunt vinovați, sigur să plătească, dar toți vor avea beneficiul ca hotărârea lor să se bazeze pe probe legale administrate, hotărârea pe care o suportă sau achitarea lor să fie pronunțată de judecători competenți după lege. Este, spune instanța europeană, de neacceptat ca în numele stabilității să încălcăm drepturile consacrate în Constituție. Sigur, eu aș putea, spuneam că nu e suficient o oră, aș putea să vorbesc mult. Nu știu dacă neapărat și bine dar vă promit să vă trimit în scris toate aceste argumente, pentru că eu personal am doi ani de ministru, pot pleca și mâine, n-am fost și membru niciunui partid, n-am nicio miză. Eu am venit ministru după zece ani de judecător la Curtea Constituțională și nu pot vedea decizii, decizii, decizii ale curții și să spunem rămâneți în pușcărie, să rămână dacă e vinovat. Dar să spunem, rămâneți în pușcărie, că e principiul ăla a stabilității raporturilor juridice. Nu cred că putem să-i spunem unui român, unui cetățean european, am abuzat, vă mulțumesc, domnule președinte. Scuze. Uh, thank you, uh, Mr. Minister. Mulțumim, domnule ministru, pentru că ați răspuns la întrebările membrilor comisiei noastre și vă urez dumneavoastră și președinției române succes de plin. Mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Încă o dată vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș fi bucuros să revin în fața dumneavoastră oricând veți avea răgaz, dar să-mi dați mai mult timp să vorbesc mai mult și mai argumentat mulțumiri încă o dată. 20. Uh, Bun, dragi colegi, dragi colegi, continuăm articolul 27. Da, e vorba de o sesiune dedicată patentelor esențiale și internetul lucrurilor, așa numit. Vom organiza discuțiile după cum urmează. We will first have a presentation. Da, deci vom avea mai întâi o prezentare a unui studiu comandat de Parlamentul European din partea Parlamentului de Politică pentru Drepturile Cetățenilor și Afaceri Constituționale la solicitarea Comisiei noastre, Comisiei Jurii. Apoi vom avea posibilitatea de a da ascultare unor experți, doi la număr, și să avem o discuție sub forma unei audieri. 17, the commission... În 2017, Comisia a publicat un pachet uh, IP care a inclus o comunicare numită Abordare Europeană pentru Patente uh, Esențiale Standarde. Și în legătură cu care doamna comisar Bienkovska uh, a luat cuvântul pe scurt în fața comisiei noastre pe data de 10 iulie 2018. Iar astăzi vom avea alături de noi niște experți specializați în brevete ca să discute problemele actuale și să beneficiem de experiența și cunoștințele lor universitare. Acum aș dori să începem prin o pre, printr-o prezentare a studiului privitor așadar la patente esențiale și internetul lucrurilor. Unul dintre autori este domnul Luke McDonough, at City University of London, care este uh, cadru didactic la Universitatea din Londra și este astăzi alături de noi și dau cuvântul, dar pentru mai puțin de 15 minute, vă rog că suntem în întârziere. Vă rog. Thank you. Uh, it's a great honor to be here. I... Mulțumesc, e o mare onoare. Mm, trecem peste primul slide. E vorba despre, da, raportul privitor la standarde, patente esențiale și internetul lucrurilor pe care l-am făcut împreună cu colegul meu, doctorul Enrico Bonadio, da, pe baza unei comunicări din noiembrie 2017 a Comisiei pe chestiunea standardizării tehnologiei și drepturile deținătorilor de brevete, vă dau puține informații mai întâi Eh, trebuie să subliniem că standardele sunt vitale ca să ne asigurăm că există interoperabilitatea, standarde cum ar fi 3G, Wi-Fi, 4G. Important, um... Este foarte important din punct de vedere economic pentru că economiile la scară eh, să poată înlocui produsele. Întotdeauna eh, s-a asociat asta cu domeniul TIC și internetul lucrurilor vine acum cu, împreună cu uh, Um, normal household goods. Cu bunuri pentru gospodării normale și toate astea pot avea efecte negative asupra brevetelor. Sigur că brevetele sunt un tip de proprietate care acopere noi invenții. Uh, brevete privitoare la standarde sunt cunoscute cum ar fi patente esențiale standard. SEP se numesc ele și apar multe litigi în legătură cu ele. Și unul din motivele pentru care ne interesează acest domeniu can be este că aceste litigii pot avea efecte negative asupra fabricației și distribuirii, comercializării acestor produse, produse TIC și produse legate de internetul lucrurilor. Prin punerea în aplicare a brevetelor, proprietarii SEP, eh, adică brevete privitoare la standarde tehnice pentru a putea fabrica produsele, pot să se îndrepte împotriva concurenților lor și pot obține ordine juridice împotriva acestora ca să nu-și comercializeze produsele. Deci există mari tensiuni între uh, brevete și uh, și uh, utilizarea brevetelor pentru a face piețele mai uh, accesibile, mai echitabile. Deci întrebarea e cum ajungem la un echilibru. Uh, un răspuns ar fi, sigur, că practici uh, echitabile de acordarea licențelor, pentru că organizații cum ar fi SSP în Europa uh, pretind ca mm, proprietarii de brevete să acorde o, să beneficieze de o licență și să acorde de o licență clară, spunând că își acordă licența în mod echitabil și amiabil. Foarte bine, dar ce se întâmplă dacă proprietarii unui SEP și posibilii deținători de licență nu ajung la un acord în legătură cu ce înseamnă amiabil. Dacă nu sunt de acord în legătură cu uh, venitul, cu redevențele sau în legătură cu termenii contractului sau în legătură cu întinderea teritorială a licenței. Deci sunt moduri diferite în care ar putea vrea un litigiu. După cum spuneam, e foarte important pentru internetul lucrurilor, pentru că anterior uh, mai degrabă fabricații de laptopuri și de telefoane inteligente erau cei care aveau de face cu acest tip de brevete. Însă astăzi sunt multe tehnologii utilizate în gospodărie care utilizează date și pentru că ai nevoie de brevete, de tehnologie și sepuri. uri deci, realizarea unui proces echilibrat este un scop uh, fundamental al Uniunii Europene. În ultimii ani am avut uh, multă jurisprudență în legătură cu aceste brevete la Curtea de Justiție. Cel mai important caz a fost cel al Huawei Technologies, deci fabricanți de telefoane inteligente și Curtea de Justiție, după o referire preliminară, a uh, conchis că nu e un abuz de poziție dominantă dacă un proprietar de SEP Uh, obține o cere, o, o poziție de justiție, o interdicție împotriva unui competitor dacă aplică și respectă niște obligații stricte. Deci care sunt obligațiile unui proprietar de SEP? Care sunt aceste obligații uh, care trebuie respectate ca uh, el să nu abuzeze de o poziție dominantă? Sigur că asta se leagă de articolul 102 al tratatului și adi, asta înseamnă că un proprietar de SEP care are a, a, are obligație de a uh, acorda o licență în mod amiabil, nu va abuza de poziția sa dominantă atâta timp cât este uh, că el alertează pe cel care pretinde că încalcă uh, contractul și după ce acesta din urmă și-a dat acordul de a încheia acordul în termeni amiabil, proprietarul a oferit o asemenea licență înscris și se specifică și redevențele și o a doua obligație uh, pe care trebuie să respecte proprietarul e că cel care a încălcat acordul trebuie să continue să utilizeze uh, Uh, Brevetul și nu uh, răspunde cu diligență și cu bună credință și în acord cu practicile comerciale. Deci esența e că proprietarul SEP face o ofertă amiabilă și veritabilă uh, concurentului, iar concurentul trebuie să răspunde cu bună credință și cu, cu adevărat la această ofertă de licență în conformitate cu practicile normale comerciale. Și dacă Uh, cel care se spune că a încălcat legea nu răspunde așa cum uh, se cuvine acele uh, oferte amiabile, atunci se va da un ordin de interdicție sau se poate acorda un astfel de ordin și nu este considerat ca fiind abuz de poziție dominantă. Noi nu mai avem alte orientări din partea acestei spețe, nu știm exact cum se calculează rata redevenței de aceea, instanțele naționale care soluționează zi de zi litigi pe tema brevetelor mai au încă multe probleme. Avem un caz cheie în Regatul Unit, după cazul Huawei, a intervenit acest caz, în alta curte din uh, Regatul Unit Uh, și-a dorit să uh, emită niște orientări în legătură cu acest context. A spus că o licență la nivel mondial este ceva amiabil și uh, se poate stabili un reper, o rată pentru o asemenea redevență și s-au au oferit orientări specifice și acestea au fost și oglindite în comunicarea Comisiei pe 2017 și s-a subliniat că sunt cazuri complexe și trebuie să deci de la caz la caz. Um, in the report, we also look... În raport uh, examinăm și jurisprudență din Germania, din Olanda, din Franța. Nu o să intru acum în amănunt. Spun doar că există o decizie recentă de acum câteva luni în Germania care a, s-a pronunțat asupra unui cumpărător de uh, DS și uh, este ținut de obligații asumate de uh, proprietarul anterior și instanța germană spune că cel de-al doilea proprietar trebuie să respecte acele obligații. Deci, cât despre comunicarea comisiei, unul din elementele principale este transparența. Pentru moment nu avem informații foarte bune în legătură cu SEP-uri și aceste informații, deși sunt imperfecte, eh, pot să spun că nici nu sunt ușor accesibile, deci avem o nevoie de o mai bună eh, cooperare între instituțiile europene, organizațiile de stabilire a standardelor, cum ar fi ESPI, apoi eh, sigur că și Biroul European pentru brevete și birourile naționale. un Grupul de experți la nivel european în legătură cu SEP-urile, toate acestea pot conlucra mai bine și suntem de acord cu Comisia când spune că avem nevoie de o mai bună conștientizare în legătură cu informațiile existente și un acord mai bun între instituții ca aceste informații să fie mai accesibile. Ce privește evaluarea sepurilor, principiile generale din raport, din, mă rog, din comunicarea Comisiei Europene, sunt principii normale. Bună credință, valoare de piață, Uh, așteptări rezonabile, uh, rate agregate și așa mai departe. Însă, după cum s-a notat, în cazul Huawei și în documentul Comisiei, uh, nu sunt detalii în legătură cu cum anume se stabilește rata redevenței corectă. Și comunicarea nu oferă multe orientări în legătură cu, acest, uh, cu această problemă, cu rata redevenței, în schimb oferă principii generale. Unii comentatori au criticat comunicarea, tocmai pentru că nu dă destule detalii, însă comunicarea spune că nu există o soluție singulară uh, și unică pentru toate cazurile și, până la urmă, și raportul nostru este de acord cu această afirmație. E o chestiune la atitudinea instanțelor naționale, sunt cazuri complexe, și sigur că cel mai bine este să se soluționeze de la caz la caz. Ar fi cel mai bun uh, mod de a ajunge la un echilibru. Însă, mai sunt argumente în raport care trebuie evaluate mai atent. Sigur că mm, deținătorii eh, SEP trebuie să facă cunoscute condițiile licenței și uneori nu toate sample au fost uh, făcute publice de către proprietar. Trebuie să, ne, să rezolvăm și chestiunea asta. Apoi, organizațiile de stabilire a standardelor ar putea să se gândească la un sistem de licitații pentru a găsi cele mai bune tehnologii disponibile și prețurile la nivel optim înainte uh, de a deveni standarde, apoi uh, acordarea colectivă de licențe, sigur platforme open source pentru mai multă transparență. Și în final, noi credem că propunerea Comisiei de a se face și o aplicare mai echilibrată, tot aici de la caz la caz și punându-se accentul pe uh, uh, jurisprudența națională, se explorează și pozi- poziția, uh, posibilitatea, mă scuzați, arbitrajului, medierii. Da, sunt și acestea uh, soluții posibile. Uh, și dacă există o instanță unificată pentru uh, brevete, la un anumit moment, uh, ea va juca rolul decisiv. Deci, până la urmă, concluziile uh, în legătură cu comunicarea Comisiei uh, e că aceasta este rezonabilă, e corespunzătoare în ce privește transparența, în ce privește uh, mai, bunele, mai bună cooperare între, între instituții pentru mm, a ajuta uh, Eh, proprietarii și utilizatorii, sigur, principii de bază, cum ar fi buna, credință, așteptările rezonabile și așa mai departe, când e vorba de evaluare și, sigur, în ce privește punerea în aplicare legată de evaluare, abordarea de la caz la caz este cea mai rezonabilă, se pare, pentru că jurisprudența e foarte diversă. Când, cum spuneam, sunt chestiuni specifice pe care le recomandăm în raport, de exemplu, facerea publică a SEPURILOR, Uh, un sistem de licitație, o grupare a licențelor uh, pentru ca acest sistem de acordare a licențelor să fie mai eficient. Cu asta am încheiat prezentarea. După cum spuneam, vă sunt recunoscător că am putut să vorbesc astăzi aici și acum dau cuvântul din nou președintelui. Uh, thank you very much, uh, sir. I hope that you will uh, remain with us for the subsequent Mulțumim și noi. Sperăm că veți rămâne alături de noi și la audiere, astfel încât, dacă vor mai fi întrebări din partea eurodeputaților, să, putem, să puteți să răspundeți la ele, să le grupăm în partea a doua a audierii. Deci trecem la punctul 28, care este audierea pe același subiect și aș dori să urez bun venit celor doi vorbitori ai noștri, domnul profesor Rudy Beckers, care este președinte Uh, al uh, secției de standardizare și proprietate intelectuală uh, la, și președinte al societății, al grupului pentru tehnologie, inovare și societate la, și activează în cadrul Departamentului de Inginerie Industrială și Științe ale Inovării de la Universitatea de Tehnologie din Eindhoven și domnul Michael Fröhlich, care este director uh, um, la uh, Biroul European de Brevete mm-hmm. și specialist în uh, afaceri europene, uh, afaceri juridice europene și internaționale. Ne bucurăm să vă avem astăzi alături de noi și să beneficiem de expertiza dumneavoastră pe acest subiect. Așadar, uh, Domnule profesor Rudy Beckers, uh, vă rugăm să ne prezentați uh, poziția academică și apoi am să dau cuvântul și domnului Frölich pentru uh, o altă dimensiune. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Parlamentul European pentru posibilitatea de a uh, mă adresa dumneavoastră. Uh, cred că studiul prezentat uh, rezumă și analiză foarte bine ce se întâmplă în acest domeniu. Mi s-a cerut să fac o introducere și am făcut-o fără să am ocazia să citesc raportul care tocmai a fost pre- prezentat și de aceea poate că o parte din prezentarea mea uh, se va suprapune cu ce s-a prezentat, dar va aduce și alte perspective. În primul rând, vreau să vă întreb de ce această relație între brevete și standarde este atât de complicată. Um, Aș dori să vorbesc despre mecanismul guvernanței. Um, aș dori să vorbesc despre problema transparenței, să vă explic de ce au crescut tensiunile atât de mult în ultimele decenii în acest domeniu. Este un subiect care este tot mai presant. presant. Vreau să vă ilustrez care sunt uh, mizele și problemele, care sunt provocările pentru uh, companii europene, pentru IMM-uri, atunci când vorbim despre internetul uh, lucrurilor și provocările pentru societate. Standardele tehnice, chiar dacă nu le cunoaștem atât de bine, reprezintă din ce în ce mai mult coloana vertebrală a uh, societății uh, informaționale. Um, avem foarte multe formate de documente, sunt uh, zeci de standarde pe care le folosim doar pentru ca să putem realiza o prezentare ca cea pe care o aveți pe ecran. În următorii 10-20 de ani, ele vor, veni chiar, vor deveni chiar și mai importante. De ce există această relație turbulentă între brevete și standarde? Ei bine, ambele încearcă să promoveze inovarea și buna funcționare a pieței Standardele o fac prin incluziune, permit uh, tuturor actorilor să folosească tehnologia, dar brevetele fac exact opusul. Sunt mecanisme care exclud posibilitatea ca anumiți uh, operatori să folosească anumite tehnologii. Și tocmai acest mecanism um, poate să ducă la probleme uh, între brevete și standarde. Um, brevetele standard esențiale, așa numitele SEP, Uh, după acronimul în engleză, sunt cele care uh, pun în aplicare anumite standarde. Ele dau o putere specială deținătorilor uh, lor pentru că aceștia nu pot să participe la piață decât dacă au acces la brevetul respectiv. Și în cazul brevetelor standarde esențiale sau brevete esențiale, standard, um, ele pot să fie folosite în foarte multe moduri. Pot să fie tranzacționate, pot să fie folosite ca instrumente de apărare și vedem că numărul uh, acestui tip de uh, brevete a crescut foarte mult, uh, până la mai mult de 25 de mii de tipuri de brevete. Deci vorbim despre numere foarte mari. Acum întrebarea este, avem nevoie de brevete uh, pentru standarde? Nu, există standarde care uh, s-au descurcat foarte bine fără brevete. Și majoritatea dintre tehnologiile și dintre standardele pe care le vedem pe internet nu au nevoie de brevete pentru a fi comercializate. Foarte multe tehnologii valoroase sunt brevetate și dacă vrem să includem să le includem în standardele cele mai uh, ridicate de calitate, atunci ar putea să beneficieze de pe urma brevetelor. Cred că sunt motive pentru um, care uh, brevetele ar putea să-și dovedească uh, valoarea. Apoi, relația aceasta este foarte complexă, după cum v-am spus. Care sunt uh, problemele? Fiecare actor are nevoie de această tehnologie care dă o potențială putere dacă are un brevet. Um, de ce s-ar putea teme. S-ar putea teme să nu existe licențele, să nu fie disponibile. Ar putea să lucreze într-un domeniu uh, și să-și dea seama că nu există uh, brevete în cele din urmă, în momentul în care vrea să intre cu produsul, să intre cu produsul pe piață. Um, sau uh, un brevet poate să fie reținut de către titularul său înainte să, și să fi, acesta să-și fie exprimat uh, dorința de a-l reține înainte ca brevetul respectiv să fi fost inclus într-un uh, standard. Uh, este un mecanism de pe care chiar și laureații ai premiului Nobel au vorbit despre potențialele probleme. Apoi, um, faptul că redevențele um, pot să se acumuleze și discriminarea. Pot să apară costuri de tranzacționare, Um, când e vorba de negocieri care includ zeci de uh, brevete sau de standarde. Apoi, um, întârzieri sau uh, incertitudine referitoare la planul de afaceri. Atunci când ești actor, actor economic, ți-e foarte greu să iei în considerare toate problemele și costurile pe care ar putea să le pună, să, să-ți le aducă în um, afacerea ta brevetele și standardele de care vei avea nevoie pe viitor. Bun, deci Problema aceasta nu este nouă. Sunt mulți specialiști care examinează de multă vreme toate aceste chestiuni și uh, lucrurile datează de undeva din 1930 chiar. Um, de, din acel moment, din 1932, uh, um, s-au recunoscut potențialele probleme ale uh, brevetelor de tip SEP. Dar până în anii 90 nu s-au uh, gândit niciun fel de mecanisme pentru a face față acestor uh, uh, probleme. Ce s-a întâmplat atunci? S-a dezvoltat tehnologia GSM, un succes uh, extraordinar pentru foarte mulți actori, dar foarte multe IMM-uri, din păcate, din cauza că lipseau um, brevetele, nu au putut să participe la această tehnologie și mulți actori din afara Uniunii Europene, din Japonia, de exemplu, au fost excluși. Uh, aceste conflicte, când s-a introdus GSM-ul, a fost, au, au arătat foarte clar că e nevoie de niște norme și în momentul respectiv s-au introdus um, niște principii și niște norme de către organizațiile de standarde. Organizațiile uh, și membrii acestora au convenit uh, uh, termenii și principiile pe care să le aplice și uh, politicile pe care să le aplice. Toate organizațiile au propriile politici, există o divergență între normele uh, organizațiilor diferite și în momentul de față sunt tot felul de întrebări referitoare la actualizare, unificare a uh, normelor între organizații. Care sunt uh, normele FRAND care au fost menționate? În primul rând, obligația tuturor membrilor să informeze organizația dacă au un uh, brevet despre care cred că ar putea să fie un brevet esențial. În al doilea rând, um, toți, uh, toți titularii de astfel de brevete trebuie să își ia angajamentul că își vor licenția, uh, brevetele vor obține licențe pentru acestea în termenii FRAND, adică echitabil, rezonabil și nediscriminatorii non-discriminatoriu um, și acesta este uh, un acord voluntar. Apoi, titularul de brevet trebuie să negocieze o licență în mod bilateral. Organizațiile statale n-au nimic de a face. Sigur că pot să existe organizații colective de titulari de uh, brevete care să uh, negocieze și în caz de litigi există tribunale autorizate care sunt uh, cele care uh, legiferează, care um, judecă cauzele. Sigur că uh, sunt unii care spun că politicile acestea frand, deci de termeni Uh, echitabili, rezonabili și non-discriminatorii, um, de fapt, duc la um, reticența anumitor actori de a participa la această piață. Acum, dacă privim lucrurile din perspectiva um, autorităților și uh, autorităților de reglementare, ce a făcut Comisia Europeană până acum? A inițiat mai multe studii pentru a um, aduce în cunoștința Uh, publicului și actorilor um, problemele și pentru a uh, iniția dezbatere. Au fost multe consultări publice în 2015, în 2017, de exemplu. Comisia Europeană um, are și un rol uh, în domeniul concurenței. Um, Comisia Europeană este participant la organizațiile de stabilire de standarde și acolo este implicată în discuții. Sigur că a, a inițiat și uh, documente de politică, cum ar fi comunicarea Comisiei din 2017, uh, s-a angajat în dezbateri publice, exprimând uh, opiniile Comisiei Europene și clarificând, de exemplu, um, niște zone sigure pentru licențiere colectivă prin orientările sale și prin cărțile verzi. Vreau să menționez studiile care au fost făcute până acum, nu pe toate, dar uh, foarte multe conțin material uh, valoros. Um, e vorba de studii care au fost uh, cerute de comisie, care au explorat diversele tipuri de riscuri, um, care analizează chestiuni precum um, tehnologiile open source, guvernanța. Am fost și eu implicată într-un studiu și este un studiu pe care vreau să subliniez, care cred că este relevant pentru dezbaterea de astăzi. Este studiul referitor la esențialitate. Ei bine, dacă aceste brevete sunt într-adevăr esențiale. Este vorba de un studiu uh, care a fost uh, dat în lucru de către Comisia Europeană. Și acum vreau să vă spun mai multe despre tensiunile în creștere. Cred că uh, Uh, ați observat faptul că sunt tot mai multe uh, litigii și tot mai multe discuții în domeniul public despre uh, standarde și brevete. Unii au spus că e un adevărat război între standarde și brevete. Aproape fiecare actor din această zonă este implicat în cel puțin un litigiu cu un alt actor. Bun, oare toate aceste litigii ne arată că lucrurile funcționează sau vedem oare doar vârful icebergului? Deci vedem doar câteva cazuri care au ajuns în justiție, dar ele reprezintă, de fapt, o problemă, așa nume, că e destul de greu să se reglementeze lucrurile în acest domeniu. Și Părerea mea este că uh, totuși problema este mult mai mare. Nu e vorba doar de cazuri izolate. Piața de acordare de licențe are mai multe elemente problematice. Și acum, mă apropii de sfârșitul prezentării mele, vreau să vă vorbesc despre chestiunile care sunt discutate acum de industrie și de diversele părți interesate. Unele dintre ele sunt abordate de comunicarea comisiei și unele încă nu. Și aici trebuie, a trebuit să fac o selecție pentru că putem să pun o listă foarte lungă, dar vreau să mă concentrez asupra acestor elemente. În primul rând, se pune problema dacă oare rata de licențiere este rezonabilă, este corectă. E bine, um, care ar trebui să fie uh, prețul uh, unei mașini sau poate chiar al unui uh, avion dacă necesită unul sau mai multe brevete esențiale? Oare ar trebui să analizăm uh, brevetele unităților componente sau ale produsului în întregime? O altă întrebare foarte importantă. Cum uh, trebuie un titular de brevet să diferențieze între aplicațiile de piață ale acestuia? Oare un brevet uh, are valori diferite în funcție de utilizările lui? Poate să spună titularul unui brevet, uh, voi cere prețuri diferite în funcție de piața pe care se folosește brevetul? Apoi, cine anume în lanțul valoric uh, merită o, un certificat FRAND, o licență FRAND, conform regimului despre care am vorbit? O altă problemă care se discută este informația și transparența. Așa cum s-a mai spus deja, multe dintre aceste brevete um, sunt potențial esențiale, sunt 250.000 de brevete și nu prea avem multe informații cu privire la câte dintre ele sunt într-adevăr esențiale. Uh, dar sperăm că acest studiu care este în lucru acum să ne ofere mai multe informații. Apoi, există o asimetrie a informației între uh, titularii uh, brevetelor și um, cei care le vor folosi. Și aici trebuie să ne gândim la uh, faptul că nu trebuie să se discrimineze uh, între diversi utilizatori de patente, de brevete. Um, cum poate un utilizator de brevet să știe dacă a fost victima discriminării față de alți utilizatori de brevete um, în momentul în care nu știe cine sunt aceștia și titularul de brevet este în mod clar într-o poziție avantajată. Și încă două minute, dacă mai permiteți. Ce înseamnă acest lucru pentru Europa, mai ales pentru IMM-uri și pentru internetul lucrurilor? Eu aș spune că internetul lucrurilor trebuie să fie văzut în contextul mai amplu al provocărilor societății. În, momentul, în domeniul energiei, mobilității, securității, sănătății, um, bunăstării, tehnologiile, în mod clar, au uh, creat uh, o parte dintre problemele pe care le avem astăzi. Trebuie să recunosc acest lucru. Sunt la o universitate um, tehnică. Dar totuși tehnologiile sunt cele care pot să ne ajute să soluționăm o parte dintre problemele pe care le avem. Tehnologii inteligente, uh, e-sănătate, internetul lucrurilor, um, industria 4.0, aceste tehnologii nu pot să existe în izolare. Um, în mod independent, ele necesită standarde de interoperabilitate. Deci standardele devin tot mai importante pe această piață și de aceea cred că și discuția de astăzi este atât de importantă, pentru că piețele viitorului în Europa au toate nevoie de standarde bune și de mecanisme care să reglementeze infrastructurile lor rezultatul va fi o creștere semnificativă în acest domeniu. Va exista o diversitate foarte mare în ceea ce privește uh, utilizarea brevetelor um, în, de la IMM-uri la multinaționale, uh, de la un sector la altul, fie că vorbim de sectorul uh, auto, de uh, sectorul social, uh, utilități, uh, sănătate. Este uh, o, o foarte variată uh, paletă de uh, părți interesate. Și în Europa, convingerea mea este că IMM-urile viitorului uh, vor fi foarte interesate uh, de internetul lucrurilor, dar trebuie să uh, intre în acest joc și să învețe să-l joace. În final, vreau să vă spun că e nevoie de un mecanism de acordare de licențe care să funcționeze bine. Comunicarea Comisiei um, abordează anumite elemente care um, pot să fie de folos. Transparența cu privire la um, brevetele de tip SE, brevetele esențiale, uh, mai multe orientări cu privire la ce înseamnă uh, echitabil sau corect și rezonabil, trebuie clarificate politicile și principiile. Um, e nevoie de mai bune mecanisme pentru a evalua și a pune în practică principiul non-discriminării, de asemenea, um, titularii de brevete de tip SEP trebuie să um, se implice în uh, procese colective de licențiere și, în cele din urmă, um, acest lucru este în beneficiul uh, titularilor de brevete, dar, în cele din urmă, e în beneficiul societății și cetățenilor. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule profesor, pentru acest mesaj foarte important și acum aș dori să dau cuvântul domnului Frălich, care va avea și dânsul 15 minute la dispoziție. Um, ladies and gentlemen, it's a great pleasure. Mulțumesc foarte mult, îmi face o deosebită plăcere și onoare să fiu astăzi aici. Vă mulțumesc pentru această invitație și pentru că mi-ați oferit posibilitatea să um, fac această prezentare. Am să încep prezentarea cu o scurtă uh, prezentare a EPO, Oficiul European pentru Brevete. Acesta este un organism uh, al Organizației Europene de Brevete, care este a doua mare organizație instituțională din Europa. Nu suntem o instituție a Uniunii Europene, ci o organizație internațională de sine stătătoare, uh, constituită în baza uh, Convenției privind brevetele. EPO acționează ca organismul executiv al organizației, având aproximativ 7.000 de angajați, din care 60% sunt examinatori de brevete. Sarcina lor este să um, examineze uh, cererile de brevete uh, și să stabilească dacă se acordă brevetul sau dacă se refuză cererea. EPO cunoaște importanța tot mai mare a standardizării, mai ales în uh, sectorul TIC și um, există, bineînțeles, un rol important al standardizării. Înțelegem uh, elementele comune și eventualele fricțiuni uh, în ceea ce privește relațiile dintre brevete și de aceea EPO a elaborat o abordare unică bazată pe cooperarea de peste 15 ani cu organizațiile de dezvoltare a standardelor. Scopul este de a optimiza calitatea brevetelor și de a crește transparența uh, legată de SEP, brevetele esențiale standard. Uh, EPO are o relație de lungă durată cu ETSI, care este Institutul European de Standarde în domeniul telecomunicațiilor și astfel am reușit să elaborăm uh, bune practici. Cooperarea europeană se realizează și cu Comisia Europeană și alte organizații de standardizare, printre care CEN și CENELEC, sprijinind um, uh, dezvoltarea pieței unice digitale și internetul lucrurilor, dar și alte lucruri care sunt relevante pentru internetul lucrurilor. Apoi, EPO și-a extins activitățile, incluzând și alte organizații majore de dezvoltare de standarde, printre care ITUT, IEC și așa mai departe. Un pilon al activității noastre este să folosim documentația de standardizare pentru a optimiza calitatea brevetelor și pentru a crește transparența. Noi avem uh, o experiență foarte vastă în domeniul uh, documentației uh, anterioare depunerii cererilor de eliberare de brevete. Potrivit uh, Convenției Europene, un brevet european se acordă pentru orice invenție cu condiția să nu existe impedimente. O invenție este considerată nouă dacă se încadrează în această sferă a um, tehnologiilor de ultimă generație. Este clar că um, documentele depuse de participanții la organizațiile de standardizare reprezintă colecții uh, posibil valoroase de uh, artă anterioară și printre acestea uh, sunt incluse și documentele și specificațiile tehnice, dar și drafturi preliminare sau temporare sau alte dezvăluiri de informații temporare. De exemplu, uh, aceste informații se regăsesc în contribuțiile participanților sau uh, în uh, minutele întâlnirilor. Tehnologia care este dezvăluită în procesul uh, de elaborare a standardelor uh, poate fi considerată dezvăluită public dacă nu cumva există circunstanțe specifice, cum ar fi obligații de confidențialitate. Totuși, accesul la aceste documente nu este întotdeauna posibil uh, pentru EPO fără alte demersuri, pentru că majoritatea organizațiilor de elaborare de standarde diseminează aceste documente de lucru numai membrilor lor. Suntem, importanți, suntem uh, conștienți de importanța acestor documente și de importanța uh, unui nivel înalt de calitate, astfel că am uh, încheiat acorduri de cooperare cu o serie de organizații de dezvoltare de standard, SDO-uri, uh, pentru elaborarea documentației. Uh, și în acest context EPO se asigură că brevetele sunt acordate doar pentru invenții noi, care presupun uh, un pas de invenție și nu pentru tehnologii care au fost uh, dezvăluite în procedura de dezvoltare de standarde sau uh, în baza unor dezvoltări minore. Această cooperare între EPO și aceste organizații SDO-uri s-a dovedit foarte utilă pentru public și pentru toate părțile interesate. Aceasta contribuie la creșterea calității brevetelor și contribuie la reducerea litigilor costisitoare în instanță în cazul în care brevetele se dovedesc invalide. Vedeți aici un grafic care arată creșterea documentelor uh, aferente standardelor, documentelor interne din bazele de date interne ale EPO. Noi am colectat diferite documente de la aceste organizații de standardizare, 3,2 milioane de documente. Acestea au fost integrate în bazele de date interne ale EPO și sunt disponibile pentru examinatorii de brevete de la EPO. Examinatorii noștri sunt instruiți să folosească aceste documente pentru a face căutări referitoare la invențiile anterioare. Examinatorii consultă um, aceste baze de date uh, pentru a vedea care sunt invențiile anterioare. Și vedeți aici pe ecran uh, că aproximativ 22.000 de documente standard uh, au fost citate ca um, invenții anterioare în 2017 reprezintă o creștere de 12% față de 2016 și din 2012 numărul de uh, referiri la documentele de standarde um, a fost foarte mare, a fost în creștere. Un alt element uh, al abordării EPO este utilizarea informațiilor referitoare la brevete pentru a crește transparența în domeniul brevetelor. Comisia a observat uh, în uh, comunicarea sa că în momentul de față singurele informații referitoare la SEP disponibile utilizatorilor se regăsesc în bazele de date ale organizațiilor de standarde. Comisia sugerează că acestea trebuie să fie corelate cu bazele de date ale EPO, inclusiv actualizări ale statutului brevetelor, proprietății și transferurilor de brevete. EPO a stabilit deja legături uh, între rețeaua ESPAS este o rețea pentru căutarea brevetelor online și um, baza de date SCP. Este vorba despre um, baza de date a Etsy și uh, ITU. Scopul este de a crește transparența prin asigurarea accesului la informații relevante. Și am să vă arăt acum câteva exemple. Totuși, Înainte de a face asta, aș vrea să vă atrag atenția asupra a două aspecte ce trebuie avute în vedere. În primul rând, nu toate organizațiile de dezvoltare de standarde au astfel de baze de date. ETSI și ITU sunt de fapt excepția și nu regula. Și în al doilea rând, nu toate organizațiile de dezvoltare de standarde uh, le cer uh, membrilor să declare sepurile. ETSI are această obligație și are și baze de date cu privire la drepturile de proprietate intelectuală în care sunt uh, stocate aceste informații. Avem și o colaborare cu ITU. Prin această prin acest link, printr-un singur click în baza de date IPR, se poate accesa direct uh, specificația uh, referitoare la brevetele respective în ESPASnet. Avem și baza de date privind statutul uh, juridic și astfel se poate accesa statutul fiecărui brevet european plus uh, se oferă acces la informații în alte baze de date. Și, bineînțeles, vorbim aici despre evenimente juridice, printre care proprietate și transfer de brevete. De asemenea, sunt uh, registre ale diferitelor autorități naționale de brevete. Publicul interesat uh, poate accesa astfel aceste informații prin intermediul bazei de date al a EPO privind statutul juridic. Transparența este crescută și prin registrul uh, comun care oferă acces facil la brevetele europene. Este vorba despre faza națională post eliberarea brevetului. Și mm, acest acces se oferă pe durata a 9 luni uh, de la eliberarea brevetului. Apoi, uh, după această perioadă, informațiile se regăsesc în bazele de date naționale, unde au fost uh, validate brevetele. Acest registru furnizează aceste informații și ajută părțile interesate să afle ce se întâmplă cu brevetul european după acordarea sa. Există și alte informații utile care pot fi obținute prin așa zisul dosar global. Acest dosar global uh, este, oferă acces um, printr-un singur punct la conținutul dosarului referitor la diferitele brevete. Și se oferă informații cu privire la birourile de brevete participante. Sunt incluse acolo și corespondențele între solicitantul de brevet și biroul de brevete. Apoi se oferă și o opțiune sau o funcționalitate de traducere automată când, de exemplu, documente chineze trebuie traduse în engleză. Și uh, instanța pentru brevete europene va contribui la creșterea transparenței. Și, bineînțeles, uh, dacă deciziile se referă la valabilitatea brevetului, se vor putea accesa și aceste informații. Apoi se va oferi acces la câteva informații foarte interesante pe care le-am menționat pe acest slide. Deocamdată ele nu sunt disponibile într-o singură locație, într-un singur loc. Informațiile care vor fi cuprinse în acest registru pentru protecția unitară a brevetelor include și alte informații. Informații legate de procedurile în uh, fața instanței sau curții unificate pentru brevete. Let me also mention some aspects. Înainte de a încheia, aș vrea să menționez câteva aspecte legate de verificarea acestui caracter esențial. Aceste verificări uh, constau în uh, evaluarea caracterului esențial al unei cereri de brevete. Organizațiile de dezvoltare de standarde care le cer membrilor să dezvăluie astfel de brevete esențiale, de obicei nu revizuiesc uh, și nu validează declarațiile participanților și determinarea caracterului esențial. Organizațiile de elaborare de standarde pur și simplu reflectă informațiile pe care le primesc um, determinarea caracterului esențial al unui brevet uh, este la latitudinea deținătorului brevetului respectiv și uh, nu există o determinare din partea unei curți competente, ceea ce a dus la o situație uh, criticată de unii ca o supra-declarare a brevetelor declarate esențiale. Dacă tot mai multe brevete sunt declarate esențiale, asta înseamnă că chiar sunt esențiale. Și, bineînțeles, există mai mulți factori care îi determină pe deținătorii de brevete să supradeclare. De obicei, uh, această, aceasta reflectă buna credință a deținătorului de brevet. Oricum, uh, multe brevete care ar putea fi esențiale uh, au un limbaj uh, juridic și tehnic foarte complicat, lăsând loc interpretărilor și acestea sunt greu de înțeles chiar și de avocații experimentați. plus că sfera de acoperire diferă de la o țară la alta. Întotdeauna cererile pot fi modificate și atunci uh, orice încercare de a determina dacă un brevet acordat uh, este sau nu esențial nu are o anumită certitudine. Și bineînțeles, chiar și standardele pot să fie modificate în timp. Totuși, această natură incompletă a sistemului de declarare este considerată o piedică în calea accesului la informații fiabile și unii consideră că este o situație nesatisfăcătoare în acest context al internetului lucrurilor, în care actori uh, mai puțin experimentați intră pe piață. Deci trebuie să fim conștienți de riscurile percepute ale supra-declarării, context în care Comisia uh, a identificat această necesitate de a examina caracterul uh, esențial. Această verificare verificare trebuie să fie făcută de o parte independentă, posibil uh, oficiile de brevete. Totuși există oarecare complexitate și există niște provocări asociate cu aceste verificări. De exemplu, un impact uh, asupra independenței uh, evaluării sau uh, tipul verificărilor uh, caracterului esențial. Este foarte important de știut că nu există un singur tip de verificare a caracterului esențial. Uh, pot exista niște evaluări foarte simple, dar pot fi, pe de altă parte, și analize foarte complicate din punct de vedere juridic și tehnic. Oficiul de brevete japonez oferă din aprilie 2018 un anumit tip de verificare a caracterului esențial folosind uh, un sistem uh, în vigoare la ei. Este vorba despre um, anumite produse care um, se încadrează în printr un brevet acordat în Japonia. Oricum, de la începutul uh, demarării acestui serviciu nu prea a fost folosit. Oricum, în ceea ce privește aceste sepuri, uh, au avut loc uh, discuții în ultima perioadă la întâlnirile uh, celor mai mari cinci uh, oficii de brevete din lume. Și oricum discuțiile vor continua. În acest context și în acest mediu, EPO salută oportunitatea de a participa la studiul de fezabilitate al Comisiei pentru a implementa verificări pilot ale caracterului esențial și vom contribui la identificarea tuturor aspectelor relevante pentru a continua discuțiile și am ajuns astfel la finalul prezentării mele. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Uh, thank you very much, uh, Mr. Frelich, For... Mulțumim, domnilor, pentru prezentările dumneavoastră. Înainte de a da cuvântul comisiei, Aș dori să transmiteți autorele noastre președintele Campinius, pentru că comisia noastră cunoaște foarte bine din funcția pe care a ocupat-o anterior. The, now we have a opportunity to ask... Iar acum uh, colegii noștri au uh, posibilitatea de a pune întrebări invitațiilor noștri. Voi abuza și eu de poziția de președinte și voi pune și eu o întrebare, și anume. Domnilor, în viitor? Credeți că va fi nevoie de vreo nouă legislație la nivel european în acest domeniu? Thank you, Chair. Răspuns. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru moment, aș spune eu că legislația nu este o prioritate. Se pot face multe lucruri ca să îmbunătățim situația înainte de a trebui să recurgem la o nouă legislație dacă încă sunt dificultăți în ce privește transparența și vor continua pe viitor, atunci poate că va fi nevoie de o nouă lege în legătură cu, sau o nouă prevedere legală în legătură cu uh, deținătorii de brevete. Dar eu consider că pentru un moment se pot face mai multe uh, la alt nivel, cum uh, au și spus colegii mei. Se pot face multe în ce privește cooperarea, furnizarea de informații, pentru moment o problemă e doar că informațiile nu sunt uh, accesibile de către una dintre părți. Mm, sunt baze de date bune, dar IPR uh, necesită ceva timp pentru a se găsi informația. După cum spunea cineva aici, nu toate organizațiile furnizează informații, deci uh, informații standarde deci se pot face multe. Uh, înainte de a se ajunge la, fa- la faza unei noi legislații. Thank you, Mr. Chairman, for this, this question. I see this... Da, mulțumesc pentru întrebare. Eu cred că asta este un proces continuu. Proces, procesul, de fapt, a început acum peste 20 de ani. Mm, atunci au apărut aceste probleme cu diverse, diverse entități. Legiuitorii europeni au jucat deja de la acel moment un rol, dar ce e important E un, proces, e un proces care se bucură și de susținerea mai multor actori implicați, deci proprietarii, deținătorii, alți actori în general. We're now going through... Deci susțin acest proces și cu comunicarea Comisiei de Ajutor acum nu este faza finală încă. Mai trebuie făcute unele lucruri în ce privește transparența, claritatea, orientările, dar e un proces treptat dar merge pe calea cea bună. Lucrurile sunt complexe pentru că sunt uh, foarte diverse interesele în joc, dar cred că după ce vor stabili toate aceste lucruri și după ce vor fi completate cele prevăzute în comunicare, acum trebuie să ne uh, preocupăm să avem mai multă claritate în principiile de evaluare. Poate ne gândim și la aspectul acela legat de discriminare de care s-a vorbit, dar poate nu neapărat să intervenim cu o legislație directă, ci un proces uh, treptat. Și aș atrage atenția asupra rolului acestuia al organizațiilor care stabilesc standardele și ce uh, ar putea fi, care ar putea fi rolul legiuitorilor europeni. Dacă organizăm ceva în Europa, organizăm ceva pentru toate tehnologiile, dar doar în Europa. Dar dacă intervin uh, aceste organizații de stabilire a standardelor, le organizăm pentru doar o tehnologie, dar la nivel mondial. Nu trebuie să uh, privim Europa în mod izolat. Și în SUA se pun aceste probleme cu internetul lucrurilor, China, Asia. Deci trebuie să găsim un echilibru și între uh, soluțiile teritoriale europene și soluțiile la nivel global. Pentru că intervine și posibilitatea unui uh, proprietar de brevet, nemulțumit de cum merg lucrurile în Europa, să aleagă China sau alt actor global. Și atunci trebuie să ne gândim la nivel global. Well, you know the classical... Da, mulțumesc, știți uh, cum se spune, că în SUA se inventează, se produce în China și se reglementează în Europa. Ar fi bine să mai și inventăm în Europa. Mr. Frölich. Um, so, focusing... Domnul Frölich? Da, mulțumesc. Sigur că noi vom continua eforturile de a optimiza calitatea brevetelor și pe viitor și să contribuim să găsim moduri de a găsi mai multă transparență în acest domeniu și de asemenea vom continua să conlucrăm cu toți uh, partenerii interesați ca să găsim soluții corespunzătoare pentru o mai bună cooperare cu Organizația de Dezvoltare a Standardelor, dar și să încercăm să soluționăm problema transparenței. Putem contribui și așa. Thank you very much. Uh, did Mr. Mulțumesc. Domnul Fos, dumneavoastră doriți să puneți o întrebare? domnule președinte. Nu sunt sigur dacă pot într-adevăr să aduc o contribuție la această dezbatere, dar uh, aș vrea să înțeleg puțin mai bine situația și mă întreb atunci când vorbim despre internetul lucrurilor sau despre standarde și apoi despre brevetarea acestora, mă gândesc că Ă, trebuie să știu ce standard folosesc um, ca și utilizator și dacă vorbim despre internetul lucrurilor, trebuie să existe o securizare în mai multe etape uh, împotriva hackingului, de exemplu, securizare a datelor și uh, s-a spus, uh, s-a vorbit despre ce face Huawei sau alte companii. Mm ar trebui să ne întrebăm, putem să acceptăm așa ceva? Deci se poate breveta ceva despre care știm foarte bine că, de fapt, ne-ar aduce dezavantaje. Deci poate că anumite lucruri ar putea fi brevetate, dar dacă din cauza brevetelor nu putem să ajungem la standardele de care avem nevoie sau ni le, pe care ni le dorim, pentru că există tot felul de portițe uh, de scăpare, poate că întrebarea mea este destul de complexă, dar uh, e ceva ce m-ar interesa. Un răspuns, uh, pot oferi eu un răspuns rapid, dacă doriți puteți să mai și adăugați ceva. Eu chestiune importantă care are de face cu internetul lucrurilor. Unul din motivele pentru care spunem noi că din punct de vedere al brevetelor ne aflăm într-o lume nouă, ca să spun așa, pentru că companiile de computere sunt uh, obișnuite cu tipul acesta de probleme, dar peste câțiva ani și mașina de spălat sau boilerul, radiatorul, uh, modul în care funcționează întreaga, o întreagă locuință, ceea ce numim noi o casă inteligentă, toate aceste aparate vor intra în sfera de aplicare a brevetelor acestora. Și, sigur, e o inițiativă foarte interesantă, dar se leagă, sigur, de protecția datelor. Da, aici e un aspect foarte important și tehnic e separat. E o chestiune separată de problema brevetelor, dar ar putea fi și ea inclusă, de ce nu, un, într-un exercițiu politic despre internetul lucrurilor la nivel european. Nu dorim ca oamenii să se teamă să utilizeze aceste tehnologii noi, să nu se teamă că le vor fi colectate datele fără să dorească ei și că va fi ceva nesigur, că datele le vor fi vândute unor terți. Dacă ne dorim utilizarea internetului lucrurilor, trebuie să ne asigurăm însă că rezolvăm problema asta a, a, a sep-urilor și mai ales cu companiile care anterior n-au mai trebuit să utilizeze aceste tehnologii, să aibă încredere să le utilizeze, să nu le fie teamă și trebuie să ne gândim la asta, dar în același timp trebuie să ne gândim și la atitudinea publicului în legătură cu protecția datelor. Dar putem face asta la nivel european. Sigur, eu nu sunt un expert în domeniul protecției datelor, dar nu văd niciun motiv pentru care, la, nivel, la nivelul Uniunii Europene, să nu rezolvăm ambele probleme în paralel. Dați-mi voie să reacționez și eu cred că e o întrebare foarte bună. Dați-mi voie să spun că standardizarea e un sistem voluntar la ora actuală. Adică sunt cei care vor să contribuie la standardele tehnice, activează la nivel voluntar, la fel și cei care adoptă standardele o fac voluntar. Dar avem și mecanisme europene de exemplu, avem o nouă abordare, nu voi intra aici în detalii, dar avem mecanisme care ne fac să ne asigurăm că standardele mandatate de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană, respectă anumite standarde de calitate. Este și o directivă europeană care spune ce, care sunt standardele minime și dacă avem așa ceva, dacă va fi așa ceva, putem să dezvoltăm unitar aceste standarde. Deci există mecanisme, chestiuni cum ar fi cibersecuritatea, Eh, dezvoltă și ele cerințe esențiale, care acum se referă mai degrabă la siguranță, compatibilitate electromagnetică, dar în viitor se va referi și la cibersecuritate, va deveni un eh, element mai important. Da, o ultimă observație, procesul de standardizare este unul deschis. Toată lumea poate să știe ce se întâmplă acolo. Deci aici cred că uh, nu cred că trebuie să ne îngrijoreze problema hackingului, ului furtul de date, dar dispozitivele fabricate pot conține multe lucruri care să fie introduse așa pe ușa din dos. Sunt, astea sunt provocările la care trebuie să ne gândim pe viitor. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, in that case, uh, I would like the Commission... Mulțumesc. Și acum Comisia e rugată să ia cuvântul. Or to give us un comentariu sau să ne ofere punctul său de vedere în legătură cu starea punerii în aplicare a comunicării, după cum doriți dumneavoastră, pentru că avem 10 minute la dispoziție. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Da, nu cred că voi avea nevoie de 10 minute, nici nu speram să-mi acordați atâta timp. Primul rând, mulțumesc Parlamentului European pentru că a organizat această audiere. I indeed believe that... Uh, pentru că aceste sepuri. Unii cred că e o chestiune doar tehnică, dar e o chestiune politică foarte importantă, cred eu. Pentru că e nevoie de un cadru care să funcționeze. E în joc competitivitatea industriei noastre, mai ales în sectoarele noi. Și vorbim de internetul lucrurilor, dacă vrem să fim campioni în domeniul ăsta, dacă chiar ne dorim asta, trebuie să avem cel mai bun cadru de organizare. Asta încercăm noi să construim comisia, mai ales cu comunicarea aceasta despre care s-a vorbit și da, doamna comisar Biencovska într-adevăr va vorbi despre asta, după cum s-a spus. Și abordarea comunicării e una treptată, pas cu pas. Deci am încercat să oferim anumite orientări, să prezentăm punctul de vedere european, în măsura în care am putut să oferim orientări și să încercăm să evităm să creăm confuzii. Apoi, să ne gândim și la acțiuni pentru o abordare mai aprofundată. După cum spuneam, e un proces, trebuie să se desfășoare pas cu pas. Vrem să avem și un consens Uh, în jurul a unei serii de principii și soluții practice care să funcționeze echilibrat uh, pentru actorii implicați, dar și pentru cei care pun în aplicare toate aceste prevederi, deci echilibru uh, care să funcționeze pentru IMM-uri mai ales, dacă vorbești de conectivitate, toate companiile, inclusiv cele nou, noi, startup-uri, trebuie să utilizeze standardele sau oricum vor putea și contribui poate la acest proces. Deci întreaga comunitate este interesată uh, și trebuie să dispună de soluții funcționale. Asta e foarte important pentru noi. Și vrem și soluții care să ajute viitoarea noastră creștere. Nu vrem să reglementăm pentru trecut, ci să, să creăm un cadru pentru viitor. Pentru că vrem să avem și noi cele mai mari beneficii economice posibile. Domnii de aici au, au, au făcut niște prezentări foarte, foarte bune, Iată, ne-au prezentat foarte bine abordarea. Cred că rețeta succesului e cooperarea. Deci să ne asigurăm că e o bună cooperare între organizațiile care stabilesc standardele, birourile, deci uh, biroul european pentru brevete, birourile naționale, politicienii, toți uh, actorii implicați și interesați ca să se creeze soluții practice, mai ales în domeniul transparenței, unde facem eforturi și deja vedem primele roade ale succesului, dar încă mai e nevoie de eforturi. Se pune și problema unor soluții care să reziste testelor în legătură cu licențele. Dacă vrem să găsim soluțiile care să funcționeze cu adevărat în practică în ce privește acordarea de licențe și evaluarea, verificările caracterului esențial, uh, da, trebuie să uh, avem niște teste fiabile. Am creat un grup de experți, mulți s-au arătat interesați. Am selectat 15 experți de top și sper că ei vor veni cu niște soluții foarte bune și ne va face mare plăcere să vi le prezentăm și aici la Parlamentul European când vom ajunge la sfârșitul procesului. Deci acum suntem la, la uh, etapa testării ideilor cu acest grup de experți. Facem proiecte pilot în legătură cu verificarea esențialității sau caracterului esențial, care a fost uh, de altfel prezentat aici. Deci facem eforturi ca să venim cu mai multe orientări practice, soluții practice în legătură cu punerea în aplicare, după cum știți, ca parte a pachetului nostru AEP, am prezentat orientări în legătură cu modul în care să profităm cât mai mult de directiva pune în, aplicări, în pune în aplicare IP în Europa, mai ales uh, cuprinzând principiul proporționalității, apoi colaborăm și cu juriștii ca să avem o abordare coordonată, holistică cu soluții practice și sperăm că ca rezultat al muncii noastre, să spun așa, de la laborator, să putem în următorul an sau, mă rog, doi ani, să ajungem și la concluzii, profitând de ce am realizat până acum să vedem unde mai sunt blocaje și să reflectăm în legătură cu ce mai e de făcut. Asta vreau să spun, dar sigur că vă stau la dispoziție dacă mai aveți întrebări. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Unless there... Vă mulțumim. Dacă nu mai există alte dorințe de intervenție din partea colegilor sau din partea vorbitorilor noștri, Aș dori să mulțumesc călduros distinșilor uh, noștri oaspeți pentru prezentările în această audiere. Eu personal am, personal am învățat foarte multe. Trebuie să vă mărturisesc că nu voi dormi mai bine după aceste prezentări, dar sunt lucruri care, pe care trebuie să le știm. Vă mulțumesc pentru prezența în această audiere. Now the committee is going to continue in a in camera. Și acum vom continua cu ușile închise, așadar îi rog pe toți cei care nu au dreptul să participe la reuniunea eh, cu ușile închise să părăsească sala. Mulțumesc.